So, so, so, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen Dragi colegi, vă urez bun venit în această însorită după amiază de luni. În pofida vremii frumoase de afară, locul nostru este aici, la această ședință. În sala care se numește Alcide de Gasperi. E deci de aceea ne aflăm aici și nu în piața Luxemburg și sigur că ne bucurăm să putem astăzi să tratăm toate subiectele de pe ordinea de zi. Adoptăm acum ordinea de zi. Se consideră adoptată. Vreau să vă atrag atenția asupra două activități pe care le-am uh, decis pe 19 aprilie, deci săptămâna viitoare, se organizează reuniunea împreună cu parlamentele naționale pe marginea protecției climei. Sper să fim prezenți într-un număr cât mai mare, să putem să discutăm cu colegii din parlamentele naționale acest subiect important, dat fiind că urmează conferința privind clima. De asemenea, am decis să organizăm un atelier de lucru pe marginea directivei SVSO 3. Acest atelier are loc săptămâna aceasta, miercuri, la ora, de la ora 14 până la ora 16.30 în sala Ian 6Q2. Ar fi foarte bine ca foarte mulți colegi și foarte multe colege să fie prezenți. Chris Davis dorește să ia cuvântul. Vă rog, domnule. Just in general, under this heading, Chairman, I'd, I'd like you to make a chairman's announcement.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 Săptămâna trecută, la Strasburg, ne-am uh, stabilit prima dată limită, făcând o propunere referitoare la tabelele de corelare și Parlamentul s-a declarat pregătit să intre într într-un conflict cu Consiliul pe această temă raportorul sugerează să se șteargă această cerință a tabelelor de corelare și cred că este din cauza că conferința președinților nu a informat bine membrii în legătură cu opinia colectivă pe care trebuie să o adoptăm. Cred că secretariatul ar trebui să transmită o notă membrilor comisiei și uh, consilierilor politici ca să explice care este poziția conferinței președinților de comisii și a conferinței președinților, pentru ca această comisie să nu voteze într-un mod care să uh, contrazică opinia liderilor noștri. Bine, Chris Davis, îți propun să tratăm acest subiect mâine la reuniunea coordonatorilor. Atunci vom avea o dezbatere foarte transparentă împreună cu toți colegii implicați. Vreau de asemenea să salut în mijlocul nostru pe doamna Sophie Oconi. Bună ziua, doamnă! Un membru nou al comisiei noastre, pentru că doamna Sui s-a întors în Franța și dumneavoastră ați devenit membru a frumoasei comisiei de mediu. Bine ați venit și mult succes! 3, uh, Ajungem astfel la punctul 3, și anume aprobarea, aprobarea proceselor verbale din 7 martie și al reuniunii din 24-26 ianuarie. Aceste două procese verbale, dacă nu există obiecții, atunci se consideră aprobate. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Strategia tematică privind prevenirea generării deșeurilor și reciclarea acestora. În reuniunea coordonatorilor am decis să invităm comisia la noi în ședință astfel încât să putem să discutăm despre acest subiect. Așadar, dau cuvântul doamnei Soledad Blanco, director la DG Mediu, pentru a ne face o introducere în acest subiect. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman, and thank you very much to... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult Comisiei dumneavoastră pentru că a invitat Comisia Europeană să prezinte principalele concluzii ale raportului privind strategia tematică. Raportul a fost adoptat în 19 ianuarie anul acesta și transmis celorlalte instituții. Se referă la această strategie care, permiteți-mi să vă amintesc, a fost adoptată în decembrie 2005 ca una dintre uh, cele șapte strategii cerute de cel de-al șaselea program de acțiune în domeniul mediului. Obiectivul acestei strategii este de a îndemna Uniunea Europeană să se îndrepte către statutul de societate care reciclează și a ameliora gestionarea deșeurilor. Raportul pe care îl aveți în față conține concluziile și rezumatul principalelor acțiuni întreprinse de comisie pentru această strategie tematică. În a doua parte se analizează impactul acestei strategii în domeniul generării și uh, reciclării deșeurilor și în cele din urmă conține recomandări de acțiuni viitoare. Conține, desigur, și date statistice, mai ales cele referitoare la deșeuri, deșeurile în fiecare stat membru în anexă. N-aș dori să vă prezint în linii mari conținutul raportului la fiecare dintre cele trei secțiuni menționate. În primul rând, în ceea ce privește acțiunile întreprinse de Comisie pentru a implementa strategia tematică pentru privind reciclarea deșeurilor, din 2005, Comisia a făcut eforturi mari pentru a moderniza și a simplifica legislația adoptată după strategie, de când a fost adoptată strategia. Poate că acest lucru se vede cel mai bine în uh, faptul că în 2008 s-a adoptat directiva cadru uh, revizuită privind deșeurile, care a simplificat și a modernizat abordarea politicii privind deșeurile. Prin această uh, directivă se introduce o ierarhie obligatorie a deșeurilor și statele membre sunt obligate să-și modernizeze planurile de gestionare a deșeurilor și să creeze programe de prevenire a generării de deșeuri până în 2013. În plus, un uh, centru de date privind deșeurile a fost creat în cadrul Eurostat și, de asemenea, o platformă de referință privind evaluarea pe ciclu de viață noi obiective pentru reciclare, mai ales pentru deșeurile electronice și electrice, au fost incluse în revizuirea directivei DEEE, care, până, uh, care a ajuns în faza de finalizare a primei lecturi și se îndreaptă către adoptare după a doua lectură, desigur. Dacă analizăm progresele făcute pentru aplicarea uh, ierarhiei deșeurilor, aș avea câteva comentarii referitoare la generarea și la gestionarea deșeurilor. În legătură cu generarea deșeurilor, acesta este unul din principalele obiective ale strategiei tematice, iar raportul adoptat în iunie arată o imagine mixtă. La nivel global, trebuie să recunoaștem că generarea de deșeuri a sporit în toate statele membre sau în aproape toate statele membre și aici vine o veste bună, această cerere, această creștere, mă scuzați, s-a produs mai lent decât creșterea PIB-ului. Așadar, există o decuplare relativă între generarea globală de deșeuri și creșterea PIB-ului. În Uniunea Europeană nu am reușit încă să reducem cantitatea totală de deșeuri generate, chiar dacă începând din 2008 există o reducere lentă. Trebuie să continuăm monitorizarea pentru că deocamdată nu putem identifica dacă există o tendință reală de reducere a deșeurilor sau dacă e vorba doar de efectele crizei economice. Tendința aceasta de creștere mai lentă de a deșeurilor decât creșterea PIB-ului este valabilă pentru toate țările. Însă aș spune că rezultatele sunt foarte diferite în ceea ce privește generarea de deșeuri în gospodării în diferitele state membre. Media în Uniunea Europeană de deșeuri menajere este puțin peste 500 de kilograme pe an, ceea ce e bine dacă comparăm cu media de 750 din Statele Unite și de asemenea mai există diferențe semnificative între statele membre, mergându-se de la 300 de kilograme în partea de jos a tabelului la 800 de kilograme la primele poziții. În raport sunt prezentate diferite relatări și inițiative ale autorităților locale menite să reducă generarea de deșeuri. Însă până acum un singur stat membru, și anume Germania, a reușit să reducă generarea de deșeuri menajere la, nivel, uh, la nivelul statului 10% în, în 8 ani. În general, reciclarea de deșeuri în Uniunea Europeană a crescut de la 3, 38% în 2008, ceea ce se arată că a fost un progres față de 2005, uh, când era de numai 33%, și de asemenea mult mai mare decât cifrele din 1995. Vești bune, a crescut reciclarea deșeurilor și de asemenea a scăzut Uh, folosirea depozitelor de deșeuri. Cifrele au crescut față de 2005, în șai, au scăzut, mă scuzați, în 95 era 65%, după aceea în 2005 55% ajungându-se astăzi la 40%. Există diferențe foarte mari, iarăși, între statele membre în domeniul performanței. Unele state membre au reușit să eradicheze complet depozitele de deșeuri de pe teritoriul lor, iar alte state membre folosesc cu precădere această metodă pentru uh, rezolvarea problemei deșeurilor. Am încercat să analizăm ce motive stau la baza acestor diferențe și am ajuns la concluzia că depinde de o combinație de măsuri și anume stimulente fiscale, educație, pentru a se trece la o societate care folosește reciclarea. În ceea ce privește politicile de gestionare a deșeurilor, în raport s-au identificat tendințe și factori de progres pentru viitorul politicilor Uniunii Europene. În primul rând, legătura cu uh, folosirea eficientă a resurselor. Dacă reciclăm deșeuri, va trebui pe viitor să se răspundă la cererea de resurse suplimentare, care provine din faptul că pe plan global crește cererea, se va crește probabil cu 75% în următorii 20 de ani. De asemenea, trebuie să crească cota de piață a produselor care sunt uh, formate din produse reciclate. Comisia Europeană susține această abordare. Uniunea Europeană și-a stabilit obiective ambițioase pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Acestea și pot fi și ele susținute printr-o mai bună gestionare a deșeurilor, dacă se reduce numărul de depozite de deșeuri, ajungându-se între 19 și 31% din obiectivele noastre în domeniul reducerii emisiilor de CO2 până în 2020. Acestea ar putea fi îndeplinite pe această cale. De asemenea, reducerea irosirii de materiale care ar putea fi folosite prin aruncarea lor la deșeurile gospodărești, de asemenea contribuie semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Mai mult, politicile viitoare privind deșeurile vor fi corelate cu Uh, resursele, cu politicile privind resursele și materialele. În, și asta în toate fazele ciclului de viață. Se va evalua impactul asupra mediului. Și astfel vom încerca să ne ameliorăm cunoștințele și să, uh, de asemenea, să facem să scadă impactul asupra mediului. În cele din urmă, în legătură cu implementarea, după cum se vede în raport, implementarea rămâne o prioritate cheie. Ne-am consolidat eforturile pentru a spori implementarea în statele membre, însă în 2009 20% din cazurile totale de încălcare a legislației comunitare în domeniul mediului sunt legate de deșeuri. Și am dorit să, ne, să nu trebuiască să se folosească doar proceduri judiciare, uh, ci mai degrabă să se ajute statele membre, mai ales în baza experienței statelor membre celor mai avansate. Așadar, trebuie să facem mai multe problema este că resursele umane sunt destul de limitate. În concluzie, domnule președinte, Principalele provocări care ne așteaptă vor fi să consolidăm și mai mult politicile privind deșeurile, pe de-o parte, și să dezvoltăm legături mai bune cu alte politici cheie. Încercăm să transpunem aceste obiective în acțiuni practice întreprinse de comisie și care de asemenea trebuie întreprinse de statele membre. Pe de o parte, trebuie să integrăm mai bine folosirea eficientă a resurselor și politicile privind deșeurile și vreau să vă spun că după această comunicare vor fi foarte multe inițiative legate de deșeuri. Se va revizui planul de acțiune privind producția și consumul și se va pune accentul pe uh, proiectarea produselor și de asemenea în uh, documentul privind uh, Uh, materiile prime, de asemenea se va ține cont de toate acestea, iar noi la DG ENV suntem implicați în parteneriatul privind materiile prime. Vom revizui obiectivele de reciclare din uh, directiva cadru în 2014 și această revizuire va fi o șansă să Uh, analizăm și alte obiective privind reciclarea ca să asigurăm consecvența legislației europene și vom evalua eficiența directivei cadru privind deșeurile, inclusiv o evaluare a planurilor naționale de gestionare a deșeurilor și a planurilor de prevenire. Ne vom asigura că fondurile europene vor ajuta statele membre să implementeze această uh, directivă și că se va folosi ierarhizarea deșeurilor. V-am prezentat aici un scurt rezumat al conținutului raportului, dar vă stăm la dispoziție pentru răspunsuri la eventuale întrebări. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, doamnă Soledad Blanco, pentru această prezentare. Într-adevăr, deșeurile sunt un subiect foarte important pe agenda politicii de mediu și auzim câte uh, corelații există cu schimbările climatice, cu eficiența, eficiența în utilizarea resurselor, cu protecția mediului în general. Am trei persoane care doresc să ia cuvântul. Carl Hans Florenz iar are cuvântul întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc fertecătoarei doamne, dar vreau să-i spun că are dreptate numai din două puncte de vedere. În primul rând, în Direcția Generală Mediu, am auzit că, într-adevăr, există o mare problemă cu personalul. Uh, și că atunci când uh, trebuie să fie verificată implementarea regulilor europene, nu există nici măcar uh, o duzină de oameni. Sigur că Comisia nu poate să gestioneze lucrurile în acest mod. În al doilea rând, uh, accept că acest subiect este unul dificil, unul în care statele membre sunt destul de încăpățânate, dar statele membre au fost cele care au decis această legislație și deci trebuie să o pună în aplicare. Acestea au fost punctele în care uh, sunt de acord cu doamna Blanco. Din păcate, însă, nu pot să fiu mai mult de acord cu dânsa. Pentru că am uh, urmărit uh, acest domeniu de foarte multe ori și astăzi am senzația că trăim un, un eșec de prim, de prim rang. Discrepanțele între toate statele membre, din ce, dintre, de exemplu, Germania și Franța sau Germania și Anglia, sunt mai mari decât diferențele dintre Germania și Bulgaria. toate statele membre, toate statele membre încearcă, uh, se apără practic atunci când trebuie să pună în aplicare directiva cadru și dacă o pun în aplicare atunci utilizează mai degrabă derogările și lacunele din aceasta. Pentru că, de exemplu, competențele privind standardele, definirea standardelor, este încă la statele membre. Și dacă uh, privim uh, modul în care se desfășoară discuțiile în uh, Consiliul de Ministri, când discută despre materii prime, la ultima reuniune a Consiliului de Ministri au aplaudat cu toții și au spus da, da, sigur că da, e foarte important, trebuie să rămânem pe o poziție de lider. O oră mai târziu, același Consiliu de Ministri a vorbit a, um, decis cu privire la uh, deșeurile electronice, așa numitul triplu E, și n-au putut să se pună de acord asupra câtorva reguli simple de principiu la nivel european. Deci cred că ar trebui să le ținem în fața uh, miniștrilor statelor membre, să le ținem în față o oglindă pentru a vedea Uh, cum, uh, cum arată statele membre pentru a-și vedea aceste uh, diferențe foarte mari și deficitele în punerea în aplicare a legislației. Pentru că um, îmi vine să-mi smul părul din cap când văd ce fac statele membre. De exemplu, eu aș fi dorit ca Comisia să aducă, să ceară cel puțin o directivă privind depozitele de deșeuri. Deja de 20 de ani această politică este un eșec. Sigur că nu se pot reglementa toate într-o singură zi, dar cred că va trebui să lucrăm foarte mult și nu ne trebuie doar niște obiective pe termen scurt, ci trebuie să ne gândim în perspectivă, avem nevoie de perspective pe termen lung și această flexibilitate în ierarhia de gestionare a deșeurilor este o boală pentru că fiecare autoritate face ce vrea pentru că lucrurile nu sunt clar definite. Domnule președinte, nici, nici în Germania lucrurile nu sunt clare și nu sunt respectate cum trebuie. Responsabilitatea e pasată de aici colo. Nu avem niște reguli clare. Lăsați-mă, vă rog, să termin de vorbit. Domnule președinte, lucrurile stau foarte prost sigur că trebuie să uh, sprijinim comisia, au întreaga mea simpatie pentru că au nevoie de oameni și trebuie să pună, uh, să monitorizeze uh, ceea ce decidem, pentru că avem vreo 20 de documente în acest domeniu și toate trebuie puse în aplicare. Mulțumesc, așa vom face. Vittorio Prodi. Three minutes, if possible. Trei minute, dacă se poate. grazie. Voi fi foarte concis. Mulțumesc, mulțumim pentru expunerea comisiei. Eu aș dori să fac câteva propuneri pentru ca cetățenii să vadă clar faptul că nu este vorba numai de deșeuri, ci și de resurse, mai ales în ceea ce privește eh, culegerea diferențiată a deșeurilor. Trebuie să fim atenți atenți, fapt care trebuie recunoscut ca fiind dincolo de taxa plătită pentru deșeuri. În acest fel, cetățeanul va avea clar în minte ideea că este vorba de deșeuri care sunt valorificate, reciclate în mod corespunzător și în coerență cu uh, ierarhia pe care tot noi am stabilit-o. Vă mulțumesc! Um, uh, Mulțumim! Are acum cuvântul Chris Davis. I uh, repeat very much what Aș repeta și eu ce a spus Karl Heinz, sunt într totul de acord cu observațiile lui implementarea legislației merge de la exemple foarte bune la unele jalnice. Cel, cel mai recent exemplu ar fi Italia, unde se vede cât de rău se poate să meargă lucrurile. În 2009, Comisia analiza documente care recomandau și propuneau chiar ideea de a crea o agenție de implementare a legislației privind deșeurilor. În general, nu sunt pentru crearea de noi agenții, dar documentele din documentul respectiv erau foarte convingătoare. Și dat fiind ce dificultăți întâlnește Uniunea Europeană pentru a aplica măsurile de încălcare a legislației europene, trebuie spus că o astfel de agenție ar uh, reuși să schimbe ceva. De ce nu a mai făcut Comisia această propunere? Știe că uh, în Consiliu se va opune rezistență față de această propunere. Înseamnă că atunci Comisia nu preferă să nu propună o idee care n-ar fi pe placul Consiliului decât să facă lucruri care au meritul lor? Aștept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. Ultima întrebare, doamna Nibler. Dziękuję bardzo. Materiał, który dzisiaj został nam przedstawiony w raporcie, wszystkim uzmysławia, jak bardzo ciężki mamy temat. Raportul pe care l-am auzit azi din partea Comisiei ne arată foarte clar cât de dificil este acest subiect al deșeurilor, al gestionării deșeurilor. Am pierdut din vedere în politica noastră economică acest lucru. Statele membre nu reușesc să înțeleagă pur și simplu uh, că, de fapt, gestionarea deșeurilor este ceva care ține de economie. Nu e doar o povară, ci, de fapt, avem de-a face aici cu activități care pot să fie avantajoase și pentru dezvoltarea unei regiuni, avantajoase din punct de vedere economic. E foarte greu să se facă investiții în acest uh, domeniu. Există dificultăți atunci când trebuie înființate noi depozite de deșeuri și cred că trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Avem nevoie de investiții, avem nevoie de tehnologie în acest domeniu, pentru că nu mai putem pur și simplu să mergem și să depunem uh, gunoaiele undeva în natură. Ce ne arată acest, uh, acest raport? Ne arată că noi suntem cei care ne împotrivim legislație pe care am introdus-o noi înșine. Multe state membre nu au transpus această legislație și mulți colegi au atras atenția asupra faptului că avem legislație europeană în domeniu, însă statele membre fie nu transpun această legislație sau dacă au transpus-o în legislația națională, nu se pune în aplicare în mod consecvent sau nu se monitorizează consecvent. Observăm că există un flux al deșeurilor care diferă foarte mult între statele membre. Dacă dispozițiile nu vor fi adaptate în toate statele membre așa cum trebuie, atunci acest flux de deșeuri va fi exportat și va scăpa astfel controlelor oficiale. De aceea, este foarte important controlul controlul societății. Este vorba de uh, unul dintre elementele cele mai importante într-un stat. Trebuie să ne asigurăm că se verifică punerea în aplicare a directivei cadru în toate statele membre. Mulțumesc, doamnă Blanco, ați auzit, ați auzit toate aceste critici, au fost și câteva întrebări. Vă rog să dați un răspuns, dacă se poate, scurt. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, pentru sprijinul exprimat de domnul Florence față de munca realizată de comisie. Cu siguranță prioritatea este implementarea, dar suntem de acord cu domnul Florenț că nivelul de implementare este foarte diferit de la un stat membru la altul. Am organizat uh, evenimente de schimb de informații, de sporirea conștientizării. Le-am organizat în ultimii ani tocmai pentru a permite statelor membre care obțin rezultate bune uh, prin diferitele lor strategii să uh, transmită aceste informații și altora, inclusiv experiența de uh, planuri de responsabilizare a consumatorilor, de uh, stimulente fiscale, și e adevărat că până acum deficitul de implementare este foarte mare. De asemenea, sunt foarte mari și întârzierile de uh, transpunere a legislației în statele membre. Mă refer aici la directiva, privind, directiva cadru a deșeurilor. Termenul uh, de depunere, termenul de transpunere, mă scuzați, era uh, sfârșitul anului 2010, decembrie. Până acum numai 5 state membre ne-au înștiințat că au trans, transpus pe deplin directiva, Opt state membre au transmis notificări de implementare parțială a directivei. Noi eh, foarte adesea trimitem eh, memorandumuri statelor membre, note prin care le reamintim că mai sunt multe de făcut, dar iată că întârzierea este foarte mare. Aș dori să vă mai spun, ca reacție la comentariile domnului Prodi, că facem foarte multe lucruri pentru a încerca să schimbăm modul în care statele membre privesc deșeurile, nu ca pe un lucru care trebuie eliminat, ci ca pe o posibilă uh, sursă de resurse. Pentru prima dată am reușit să adoptăm criterii pentru uh, statutul de deșeuri finale al aluminiului nu mai sunt considerate deșeuri, de exemplu, aluminiul și alte metale, ceea ce pe plan strategic este foarte important. Atunci când sunt A, acestea vor ieși din sistemul deșeurilor și vor fi folosite ca materii prime noi, secundare. În legătură cu întrebarea domnului Davis privind uh, agenția de monitorizare a gestionării deșeurilor, Comisia nu a abandonat această idee, trebuie să-i spun domnului Davis, în uh, ceea ce privește crearea acestui organism. Am uh, efectuat o analiză, primul studiu de fezabilitate privind acest organism s-a făcut în 2009 și anul trecut, în 2010, s-au publicat rezultatele care au fost pozitive și de atunci analizăm în continuare fezabilitatea unei astfel de noi structuri. Pentru că știm că trebuie să uh, venim cu o propunere foarte solidă, ținând cont și de opiniile contrare, opiniile împotriva acestei agenții. Trebuie să analizăm beneficiile economice pe termen lung pentru Uniunea Europeană, beneficiile implementării complete a legislației și, de asemenea, să facem o analiză costuri-beneficii foarte amănunțită. Vom primi în toamna lui 2011 rezultatele finale și, după cum a declarat Comisia recent, pe baza acestor rezultate Chiar anul acesta vom face o propunere în acest sens. Așadar, suntem perfect convinși că evenimente ca cele recente din Ungaria ne arată că e nevoie de măsuri clare pentru a asigura o mai bună implementare a legislației, mai ales când uh, facilitățile de gestionare a deșeurilor sunt periculoase pentru mediu sau pentru sănătatea umană sau pot avea impact transfrontalier. Și dacă tot am spus acest cuvânt transfrontalier, vă voi prezenta pentru a încheia câteva elemente privind cazurile de transporturi de deșeuri. O parte importantă a întrebării doamnei Hibner. Și în acest sens, raportul subliniază faptul că Inspecțiile și controalele privind transporturile de deșeuri variază foarte mult de la un stat membru la altul. Comisia a luat mai multe măsuri pentru a ameliora implementarea regulamentului privind transporturile de deșeuri, inclusiv campanii de conștientizare, de orientare, un document ce conține cele mai frecvente întrebări, orientări naționale privind uh, corespondențele, de transporturi de deșeuri și aceste orientări au fost incluse în propunerea Comisiei pentru uh, reformularea directivei de EEE ca să uh, capete caracter juridic obligatoriu. Orientări suplimentare în ceea ce privește uh, diferențierea categoriilor de deșeuri, de exemplu cele periculoase și cele nepericuloase, sunt în curs de pregătire. Așadar, ne ocupăm de înlesnirea implementării acestui regulament. Și cea mai importantă inițiativă și ultima în acest sens este că în cadrul directivei DEEE există un capitol special referitor la sarcina probei. Cei care fac aceste exporturi trebuie să dovedească că e vorba chiar de deșeuri. Vom continua, sperăm să facem progrese și sper să pot veni periodic în fața comisiei dumneavoastră și să vă prezint evoluțiile. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, acesta este un subiect important și vom continua să ne ocupăm de el. Uh, Într-adevăr, trebuie să monitorizăm acest, acest deficit de punere în aplicare și vom avea o delegație într-o regiune foarte problematică din acest punct de vedere, în Calabria, în Italia, unde într-adevăr există mari deficiențe. Trebuie să mergem mai departe pentru că la ora 4 vine uh, alături de noi comisarul Oettinger și deci nu mai avem foarte mult timp pentru celălalt subiect. Tot doamna Blanco este interlocutorul nostru atunci când vorbim despre uh, derogarea de la interdicția aplicabilă cadmiului acordată pentru bateriile și acumulatorii portabili destinați uh, elect- unetelor electrice fără fir. Dacă ați putea, doamnă, să ne faceți o introducere scurtă, v-am fi recunoscători. Um, Mulțumesc, am să fiu succintă, vă amintesc contextul. Avem o directivă nouă privind bateriile adoptată în 2006, care are obiectivul de a ameliora performanța de mediu a bateriilor și a acumulatorilor. Aici, prin asta se interzice punerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor ce conțin mercur și cadmiu. Însă această interdicție are câteva mici excepții. O excepție se referă la bateriile și acumulatorii portabili pentru uneltele electrice fără fir. Avem obligația de a revizui această excepție și de a prezenta un raport. Acest lucru s-a făcut în, în decembrie 2010. Pentru pregătirea uh, acestui document, Comisia a făcut mai multe evaluări și rezultatul acestei analize scrupuloase efectuate de Comisie este că nu avem argumente suficient de uh, concludente și nici dovezi pentru a ridica această excepție. Este clar că litiu, uh, ion și uh, metalele hibrid nichel uh, reprezintă o alternativă competitivă pentru nichel-cadmiu, însă, deocamdată, această alternativă are anumite dezavantaje pentru că se reciclează mai puțin și are o durată de viață mai scurtă. Dacă s-ar elimina această excepție, s-ar uh, crea poate beneficii asupra mediului, însă uh, aceste beneficii sunt foarte nesigure. Uh, Astăzi nu putem afirma că există beneficii clare dacă s-ar înlătura această ex- ex- excepție și că ar fi mai mari decât costurile. Principala concluzie a raportului comisiei este că deocamdată nu este adecvat să se elimine această excepție. Însă ă, această chestiune nu se încheie aici, vom continua munca și vom ă, face o evaluare comparativă a ciclului de viață. Acesta a fost unul dintre rezultatele consultării cu părțile implicate între martie și mai anul trecut, în baza tuturor analizelor desfășurate. Toate părțile implicate care au participat la consultare au declarat că este nevoie de o evaluare comparativă a ciclului de viață a diferitelor opțiuni tehnologice care există la ora actuală. E vorba de trei opțiuni, nichel-cadmiu, nichel hibrid metal și litiu-ion. Această evaluare comparativă nu a fost încă făcută. În octombrie anul trecut am decis să facem această evaluare comparativă a ciclului de viață. Am făcut un studiu al comisiei care se va încheia în octombrie anul acesta. Înainte va avea loc un atelier cu părțile implicate în iunie sau iulie pentru a se discuta rezultatele preliminare. Aceasta va fi o nouă șansă de a se include opiniile celor uh, implicați în această analiză completă. Dacă rezultatul acestei analize comparative a ciclului de viață pentru cele trei tehnologii existente va arăta clar că din perspectiva ciclului de viață putem găsi o alternativă la tehnologia pe bază de cadmiu, care să fie benefică la nivel global de-a lungul întregului ciclu de viață, atunci vom putea face o nouă propunere colegiuitorilor, probabil la începutul lui 2012. Mulțumesc, domnule președinte! you, Ms. Blanco. Um, Chris? Mulțumim, doamna Blanco. Chris Davis. Thank you, Chairman. Well, the Commission says... Mulțumesc, domnule președinte. Comisia spune că beneficiile nu sunt mai mari decât costurile care ar fi implicate. Când am văzut acest punct pe ordinea de zi, am crezut că a fost inclus pentru că alternativele la cadmiu nu avea o calitate suficient de bună încât să asigure funcționarea uneltelor electrice fără fir. Însă, eh, văd că în documentul Comisiei se spune că alternativele pot funcționa, sunt încă toxice, dar sunt mai puțin periculoase decât cele pe bază de cadmiu. Dați-mi voie să întorc întrebarea Comisiei ținând cont de faptul că a apărut principiul de precauție. Aceste cuvinte au fost menționate. Poate Comisia să demonstreze că costurile de a uh, elimina această excepție vor fi mai mari decât beneficiile. At the moment, the commission... La ora actuală, Comisia nu poate să afirme că costurile de a îndepărta această derogare uh, vor fi mai mici sau mai mari, pentru că nu avem o analiză de ciclu de viață complet care să evalueze faza de utilizare, ceea ce ați văzut dumneavoastră pe internet, ci și faza de fabricare a bateriilor și, de asemenea, faza de deșeuri pentru în cadrul acestui proces și pentru reciclarea acestor baterii. Problema este că, în ceea ce privește generarea de deșeuri, avem indicii conform cărora înlocuirea bateriilor pe bază de cadmiu cu uh, nichel metal sau litiu ion ar crește generarea de deșeuri și astfel se va contrabalansa posibilitatea de a crea beneficii prin înlocuire. Deci nu suntem în măsură să tragem concluzii fără a stârni controverse. De aceea am făcut această analiză, am început această analiză comparativă a ciclului de viață pentru toate cele trei tehnologii. Deci, domnule Davis, îmi pare rău, deocamdată nu vă pot da un răspuns în niciun sens pot să vă spun doar că nu știm încă răspunsul. Lob Se face lobby puternic pentru ambele alternative și trebuie să obținem date solide pentru ca uh, decizia să fie luată în temeiul unor dovezi științifice clare. Deocamdată nu este cazul. Însă sperăm că după ce se va face această analiză comparativă a ciclului de viață pentru cele trei tehnologii, vom putea trage o concluzie. Vă mulțumesc! Yeah, thank you very much. It seems... Mulțumim. Se pare că nu există alte întrebări pe acest subiect. Ceea ce înseamnă că a fost uh, analizat într-un mod uh, exhaustiv. Cred că domnul comisar ni se va alătura în orice clipă. Așadar, Poate aș putea să vă fac uh, niște anunțuri până uh, atunci. Anunțuri referitoare la săptămâna trecută. Trec acum la limba germană, spune președintele. Săptămâna trecută, la Bangkok, am avut prima uh, conferință climatică prin care pregătim următoarea mare conferință climatică. Din partea Comisiei, uh, informațiile sunt uh, aceleași ca de obicei, nu există aproape niciun fel de progres în ceea ce privește conținutul. Uh, continuarea protocolului de la Kyoto este în continuare uh, un subiect unde statele sunt divizate, pe de o parte statele mari, industrializate și statele în curs de dezvoltare pe de altă parte, în ceea ce privește Kyoto. Următoarea reuniune are loc în iunie la Bonn și acolo ar trebui să se discute uh, obligațiile concrete de reducere. În ceea ce privește finanțarea politicii climatice, Comisia a prezentat un raport vineri referitor la mobilizarea mijloacelor financiare pentru măsuri climatice, aceste uh, sute de miliarde de dolari, faimoasă, sumă faimoasă care trebuie scoasă undeva până în 2020 și sigur că ne vom ocupa de acest subiect. Săptămâna viitoare uh, Uh, este așa numita săptămână a sustenabilității sau a durabilității. Avem o săptămână verde care e în mai, iar săptămâna viitoare avem această săptămână a durabilității sau a sustenabilității. Domnul comisar <clears throat> Oettinger prezintă o comunicare privind celulele electrice inteligente, dar domnul comisar ni se va alătura în curând și putem să îl întrebăm mai multe. Miercuri, în această săptămână, ne ocupam de revizuirea um, directivei privind uh, taxa pe energie. Cel puțin în Germania acest subiect este tratat pe larg, în mass media e, uh, capătă foarte multă atenție și, de asemenea, în curând Comisia va prezenta noua strategie privind biodiversitatea. Acestea sunt câteva uh, comunicări pentru colegi. Karl-Heinz Florenz vrea să mai facă o observație privind dezbaterea pe marginea deșeurilor. Mulțumesc, domnule președinte, că mai dați încă o dată cuvântul. Eu cred că am fost cu toții de acord. De aceea, întrebarea este una legată de procedură. În, atunci când avem astfel de discuții, când comisia um, prezintă lucrurile, oare nu ar fi bine ca uh, toți cei responsabili de uh, climă să fie prezenți aici ca să audă aceste lucruri. Președintele spune, eu sunt convins că Consiliul de Ministri are reprezentanți care ascultă ce se întâmplă aici și că această, acest mesaj e transmis. Ceea ce mă surprinde pe mine este că nu avem niciun uh, membru din partea verzilor uh, în Comisia de Mediu, niciun membru al ECR, al EFD, uh, deci se pare că această reuniune a noastră nu este atât de importantă ca altele care au loc astăzi. Așadar, haideți să facem o scurtă pauză și când domnul comisar Oettinger ni se alătură, vom continua și sunt sigur că vom avea subiecte palpitante de discutat. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können... Dragi colegi, putem să continuăm cu punctul 6 de pe ordinea noastră de zi. Este o mare bucurie pentru mine să-i urez bun venit în comisia noastră domnului comisar Günther Oettinger. Domnule Oettinger, ați fost deja de două ori aici, întotdeauna când s-a întâmplat vreo catastrofă. Pe 5 iulie anul trecut, după uh, explozia platformei uh, de extracție a țițeiului din Golful Mexic și acum, uh, uh, recent, după accidentul din Japonia, reuniunea de astăzi este, nu este o reuniune de catastrofă, ci una obișnuită în cadrul dialogului structurat pe care îl desfășurăm conform acordului cadru dintre Comisie și Parlament. Ne bucurăm că sunteți din nou în mijlocul nostru și vrem să vă ascultăm, uh, să ne vorbiți despre planurile dumneavoastră privind politica energetică. Este un subiect care, sigur că privește mai multe consilii, mai multe comisii din Parlamentul European, colegii de la industrie, de exemplu, dar și noi dorim să aflăm ce fel de planuri aveți dumneavoastră pentru anul acesta și pentru anul viitor. Știu că vă întoarceți uh, și dumneavoastră de la uh, ați fost la Strasburg, după care ați fost să vedeți plat- marea platformă eoliană din Marea Nordului, acest parc eolian impresionant care a fost uh, creat acolo și care a trebuit să-și aducă o contribuție pentru ca Europa să aibă o energie mai curată, mai durabilă și sperăm și mai ieftină. Vă dau cuvântul și după aceea vom avea o rundă de întrebări și răspunsuri. Vă rog, domnule comisar. Domnule președinte, domnule, dragă domnule Leinen, stimate doamne și stimați domni eurodeputați. Vreau să mă concentrez în uh, discuția aceasta asupra a trei subiecte. În primul rând, activitățile de extracție a petrolului și gazului și chestiuni legate de siguranță, în al doilea rând chestiunea nucleară și siguranța după Fukushima și în al treilea rând eficiența energetică și care sunt planurile noastre în acest domeniu. Sigur că apoi sunt pregătit astăzi și oricând altcândva să discutăm orice alte subiecte care vă preocupă pe dumneavoastră, care sunt pe agenda noastră. Uh, cu privire la obiectivele 2020, apoi uh, piața unică și realizarea acesteia, a treia temă, infrastructura pentru energie, pentru curent electric și energie, mai ales, Uh, activitățile noastre pregătitoare privind politica externă de energie și rolul uh, la nivel internațional pe care îl joacă Uniunea Europeană și, de asemenea, uh, activitățile care, după mai, le vom purta în toate discuțiile cu Parlamentul și cu ONG-urile de a pregăti foaia de parcurs pentru 2050. Așadar, în primul rând, parcurile eoliene offshore. În direcția generală, Uh, pregătim acum o evaluare de impact și, de asemenea, propuneri concrete pentru a veni cu o propunere uh, uh, referitor la propunerea din octombrie. Am început o consultare publică pe care o purtăm cu cetățenii europeni pe toate subiectele legate de siguranța parcurilor offshore. Până la 11 mai se desfășoară această consultare. De asemenea, avem um, discuții cu autoritățile de reglementare, cu uh, companiile, cu ONG-urile și este foarte clar că industria trebuie să își asume obligații. Companiile ne-au promis că își vor prezenta planurile lor în acest uh, sens, printre care um, să se afle și uh, măsuri privind reducerea riscurilor. Vrem să primim din partea industriei uh, propuneri concrete înainte de vara acestui an. Parlamentul a adoptat o rezoluție privind siguranța parcurilor offshore și Comisia, luând în considerare această rezoluție, se va concentra asupra unor standarde care să existe la nivel european, care să fie unitare și care să fie puse în aplicare. Dacă ne referim la uh, Norvegia, dar nu doar la Norvegia, ci oriunde vor exista parcuri eoliene offshore. Există deocamdată și lacune în uh, legislație de exemplu, în uh, directiva privind uh, răspunderea de mediu, aceste lacune trebuie să fie uh, acoperite și, de asemenea, legislația trebuie să fie mai bine aplicată. Ea trebuie să fie, în primul rând, mai bine înțeleasă, deci trebuie să fie formate persoane care să poată să pună în aplicare legislația în domeniu. Și cerințele minime la nivel european trebuie să fie bine explicate, bine înțelese și să fie bine aplicate. Cu cât sunt mai unitare cerințele și metodele de punere în aplicare, cu atât mai mare este claritatea și siguranța atinsă. Dorim ca dispozițiile privind uh, înregistrarea, acordarea de licențe să fie unitare în toate statele membre, ceea ce nu înseamnă că vrem să luăm uh, statelor membre din competență, ci că trebuie să existe niște cerințe unitare privind uh, Uh, aspectele tehnice, aspectele de mediu și așa mai departe. Deci, o companie trebuie să uh, îndeplinească aceleași cerințe, indiferent în apele cărui stat membru dorește să creeze un parc offshore. Um, de asemenea, este un mare potențial în ceea ce privește schimbul de informații și transparența. De aceea există un ghișeu uh, se, se va înființa un ghișeu unic care să, se, uh, să fie un punct de contact pentru toate chestiunile tehnice sau eventuale incidente sau accidente legate de parcurile offshore. Dorim să uh, ne asigurăm că toată legislația în acest domeniu va fi respectată în mod corespunzător. Și nu există nicio structură la nivel european care să monitorizeze acest lucru până acum. De aceea, interesul nostru și răspunderea noastră trece, de fapt, mai departe, merge mai departe de frontierele noastre. Pentru că evenimentele recente ne-au arătat, ne arătat că siguranța în regiunile um, apropiate, în regiunile învecinate, este la fel de importantă. Și de aceea dorim să încercăm ca împreună cu companiile de energie europene standardele acestea de siguranță pe care le-am menționat să fie exportate în toate regiunile care uh, sunt riverane acelorași uh, ape împreună cu Uniunea Europeană, cum ar fi, de exemplu, Marea Mediterană. După această consultare, dorim să facem o propunere înainte, înaintea verii și mă bucur să uh, am și colaborarea, susținerea dumneavoastră, să putem să colaborăm uh, Uh, în activitățile noastre și în uh, cursul verii și în cursul toamnei. Al doilea subiect despre care vreau să vă vorbesc este siguranța nucleară. Știți că am făcut o propunere și deja am inițiat organizarea unui test de rezistență, unui test de siguranță la nivel european. După evenimentele tragice de la Fukushima, indiferent de poziția pe care o țară poate să o aibă pe marginea energiei nucleare, există un punct comun, și anume o cât mai ridicată siguranță, o cât mai mare siguranță pentru cetățeanul european. Pe baza acestui concept am propus inițierea unor teste de rezistență care a fost adoptat de Consiliul European și deja au fost inițiate procedurile de um, organizare a acestor uh, teste. Uh, comisia colaborează cu ENSREG, cu uh, Federația Autorităților de Reglementare în domeniul energiei nucleare, pentru a organiza teste de rezistență care să nu fie organizate doar de autoritățile de reglementare și control la nivel național, deci de cele care fac parte din ENSREG, ci să fie niște teste de rezistență comune, care să poată fi monitorizate la nivel comun și să fie apoi raportate rezultatele Consiliului European. În acest moment colaborăm cu ENSREG pentru a dezvolta criteriile de verificare, metoda de lucru, așadar metodologia de desfășurare a acestor teste. Dorim, după cum v-am spus, o abordare europeană care să ia în considerare uh, potențialul transfrontalier al uh, energiei nucleare și al unor uh, posibile accidente. Dorim să avem aceleași criterii în toate statele membre. Revizuirea uh, care se face interpares trebuie să crească acest, uh, acest nivel de securitate și e vorba de o transparență totală, după cum am mai spus o transparență totală de la momentul elaborării criteriilor pentru testare până la testare și, de asemenea, în și atunci când se evaluează rezultatele. O transparență totală privind față de Parlament, față de ONG-uri, față de cetățeni. De asemenea, ne propunem ca rezultatele acestor teste, împreună cu Parlamentul și Consiliul, să, le, să fie evaluate așadar într-un mod transparent și vom prezenta un, uh, un uh, raport, iar uh, poziția Parlamentului va fi uh, benefică pentru noi. După Paști avem o reuniune a tuturor părților interesate în acest domeniu și pe 12-13 mai la uh, plenara ENSREG vor fi adoptate criteriile de testare Vă rog, sigur, cu mare uh, plăcere uh, pe coordonatorii care se ocupă în perioada de după Paști, la începutul lui mai, să ne întâlnim din nou să discutăm despre aceste teste pentru ca propunerile dumneavoastră constructive să fie uh, luate în considerare la elaborarea acestor criterii care vor fi adoptate la plenara EMSREG. Această evaluare a riscurilor și a securității va începe uh, pe baza unei metode stabilite, unei metode generale, se va face de către operatorul centralei. Apoi, ace- rezultatul acestui test va fi prezentat autorității naționale și apoi va face obiectul revizuirii interpares. Sigur că noi uh, respectăm și apreciem uh, operatorii centrale nucleare și autoritățile naționale, dar revizuirea interpares este importantă pentru ca să garantăm că în toate statele membre aceste evaluări sunt făcute în același mod, pe baza acelorași criterii, cu aceeași severitate. Așadar, aceste teste de rezistență trebuie să fie bine, temeinic făcute și trebuie să fie verificate apoi la nivel european. Consiliul European a rugat de asemenea Comisia să modifice până la, să revizuiască în primul rând până la sfârșitul lui 2011 legislația privind energia nucleară. Știți că până în iunie 2009 nu există există o primă directivă privind energia nucleară care este acum pusă în aplicare și care va fi revizuită, care va fi evaluată în 2013, dar vom, avansăm acum această evaluare, o facem așadar mai repede până la sfârșitul lui 2011 și tratăm toate chestiunile legate de, energie, de securitatea energiei nucleare, de ce propuneri uh, se pot face pentru a dezvolta această directivă, pentru a o aprofunda și a o extinde. Acest proces se va desfășura în paralel cu uh, testele de rezistență, testele de evaluare a riscurilor și securității și sigur că rezultatele acestor teste vor fi uh, cuprinse în uh, elaborarea directivei. Ne așteptăm ca statele membre să pună în aplicare directiva în, în directiva privind energia nucleară în legislația națională. Și, de asemenea, directiva privind eliminarea deșeurilor radioactive, care intră în vigoare în aceste zile, uh, capătă o importanță sporită în urma evenimentelor din Japonia. Și după testele de rezistență din Uniunea Europeană, ne dorim ca aceste teste să fie făcute și în afara Uniunii Europene. În primul rând, avem discuții acum cu Ucraina, cu Federația Rusă și, de asemenea, cu Elveția. Cu Elveția începem să discutăm săptămâna viitoare și, de asemenea, cu Armenia dorim să discutăm. Și Dorim de asemenea să intrăm în uh, discuții privind astfel de teste de rezistență și cu alte state care au planuri, proiecte de uh, înființare a unor centrale energetice, cum ar fi Ucraina sau Belarusul. Ne dorim cât mai repede un parteneriat extins Europe, al Uniunii Europene în domeniul siguranței energiei electrice. Și al treilea punct despre care vreau să vă vorbesc astăzi este eficiența energetică. Ați primit propunerea noastră pe marginea eficienței energetice. Acest uh, subiect este din ce în ce mai important. Ne gândim la obiectivele noastre și aceste obiective sunt respectate din ce în ce mai mult. Avem un nou plan de acțiune care vine cu obiective obligatorii foarte concrete pentru toate clădirile publice, cum ar fi școlile, liceurile, liceele, um, clinicile, spitalele, grădinițele, cazermele. Acestea toate reprezintă 12% din toate clădirile din Uniunea Europeană. Și aici dorim să avem o uh, cotă de renovare. Deci e cota tuturor suprafețelor care sunt uh, eficiente din punct de vedere energetic trebuie să crească de la 1,2-1,3% cât este astăzi la 3%. Și uh, Poate pentru menajuri această cifră este un pic mai mare, dar dacă ajungem să creștem de la 1,2% la 3% și apoi să creștem și suprafața uh, clădirilor care au o mare eficiență energetică, atunci vom obține niște economii energetice foarte importante. Și dacă ne gândim la toate clădirile instituțiilor europene, acestea sunt un foarte bun exemplu în acest sens. Și acum în ceea ce privește industria și industria este, are un rol important în uh, utilizarea eficientă a energiei. Marile companii doresc, um, de la marile companii ne așteptăm să introducă niște sisteme de audit energetic și să vină cu niște uh, obiective și în ceea ce privește IMM-urile am dezvoltat o serie de măsuri mai limitate. Avem o strategie în doi pași. Așadar, inițial este vorba de o reducere voluntară până în 2012-2013, dar la sfârșitul 2013, dacă observăm că suntem prea departe de obiectivul nostru de 20%, atunci, așa cum am anunțat deja, vom cere statelor membre ca din 2014 să existe niște obiective obligatorii pentru următorii 6-7 ani pentru obiectivele noastre din 2020. Luna aceasta, Comisia își va prezenta comunicarea Smart Grids, rețele inteligente, și acesta este un element important al eficienței, al strategiei noastre privind eficiența energetică. E foarte important să avem sisteme inteligente și uh, măsurătoare inteligente, dar avem nevoie de o întreagă strategie, o strategie cuprinzătoare care să ia în considerare întreaga arhitectură um, a rețelelor de, de infrastructură uh, care să fie privite în întregime ca un sistem tehnologic. Această comunicare Uh, vine cu mai multe propuneri. În primul rând, dezvoltarea unor norme și standarde tehnice europene. În al doilea rând, garantarea protecției datelor pentru consumator. Nu trebuie să se facă abuz de, în utilizarea datelor care vor fi la dispoziția tuturor. În al treilea rând, crearea unui cadru juridic și a unor stimulente pentru introducerea rețelelor inteligente. În al patrulea rând, uh, garantarea competitivității și a pieței deschise în interesul consumatorului și, în al cincilea rând, o sprijinire a investițiilor în noi uh, tehnologii la nivel european. Pregătim acum inițiativa pentru orașe inteligente și comunități inteligente. Aici avem uh, exemple model pentru cei uh, trei sferturi din toți cetățenii europeni care trăiesc în orașe. Avem propuneri în ceea ce privește mobilitatea, transportul, gazele cu efect de seră și alte uh, propuneri pe care le uh, discutăm, le pregătim împreună cu comisarul Calas. E vorba de un program pe care vrem să-l lansăm pentru acest domeniu al eficienței energetice. Acestea sunt așadar cele trei puncte principale despre care am vrut să vă vorbesc, dar vă uh, stau la dispoziție și pentru alte subiecte. Mulțumim, domnule comisar Oettinger, pentru prezentarea planului dumneavoastră de activitate. Într-adevăr, e vorba de subiecte foarte importante care ne interesează. Uh, cred că vom accepta cu mare plăcere invitația dumneavoastră înainte de plenara de la ENSREG uh, să ne întâlnim cu coordonatorii, eventual și cu colegii de la ITRE, pentru a discuta încă o dată criteriile de verificare pentru testele de rezistență și cred că în primele două săptămâni din mai vom putea să găsim un moment pentru această discuție. Apoi, Extracția offshore, da, cred că cu toții am, uh, am auzit această, această, aceste informații. Sigur că sunt foarte multe uh, preocupări și griji cu privire la modul în care se desfășoară activitățile de extracție offshore. Dacă ați putea să ne spuneți uh, câte ceva și despre uh, foaia de parcurs pentru energie pentru anul 2050, pentru că ciclul investițiilor în branța energiei este unul foarte lung și e vorba de miliarde care vor fi investite în stânga sau în dreapta în funcție de uh, cum arată perspectivele de viitor. Și cred că această foaie de parcurs, această viziune pentru anul 2050 ar trebui să ne ofere o orientare pentru a ne asigura că în anul 2050 nu vom mai avea branșele energetice pe care nu ni le dorim. Așadar, trebuie să mă uit întotdeauna la ceas. Colegii vor avea aproximativ două minute pentru intervenții ca să aibă fiecare tip. Hosnelhard începe. Oh, mai surprins că îmi dai cuvântul chiar la început. Domnule comisar, vreau să vă mulțumesc pentru aceste informații și mie mi se pare că e foarte bine să veniți în mijlocul nostru și să ne prezentați uh, proiectele dumneavoastră. Vreau să Uh, vorbesc un pic, să vă întreb ceva legat de eficiența energetică. Discutăm acum de situația financiară dificilă în Uniunea Europeană. Toată lumea vrea să facă economii, ascultăm, auzim întotdeauna din partea autorităților publice că nu au bani, că nu au bani, mai ales măsurile din domeniul eficienței energetice costă foarte mulți bani. Și mă întreb uh, care măsuri vor putea fi luate, pentru că la unele vor, va trebui să renunțăm dacă nu avem bani. Și eu văd aici o contradicție. Pe de o parte, vrem să punem în aplicare toate uh, planurile noastre, dar de unde scoatem banii? Ne îndatorăm mai departe sau poate aveți alte idei? În al doilea rând, am înțeles că Comisia planifică o comunicare privind siguranța energetică în Uniunea Europeană. Eu cred că e o chestiune importantă, dar faceți aceste teste de rezistență și eu sper că după aceste teste de rezistență s-ar putea că anumite centrale uh, nucleare să trebuiască să fie închise. Ce se va întâmpla cu cele care nu vor îndeplini criteriile? Cred că vor trebui închise. Și atunci va trebui să găsim niște surse de energie alternative. Care ar putea să fie acestea? Există deja un calendar în comisie uh, pentru niște măsuri de înlocuire și, în al treilea rând, sistemul de schimbului, sistemul de schimb uh, a certificatelor de emisii. Am uh, înțeles că se trece în a treia etapă din 2013, așa cum a fost planificat, dar după această discuție în care vorbim despre alte surse de energie care trebuie să fie extinse pentru a avea o mai bună siguranță energetică, nu credeți că acest sistem ar trebui să fie modificat, să-l, să-l discutăm încă o dată, să-l adaptăm la noua situație? Mulțumesc, domnule, uh, domnul uh, colegul nostru a respectat la țang timpul alocat. Domnul Arsenis, mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, ați spus foarte multe lucruri. Aș dori să mai aduc un subiect legat de dezbaterea privind energia nucleară și anume taxa pe energie nucleară pe care am, subiect ce am, l-am discutat și în plenară. Energia nucleară este comparabilă cu alte surse de energie, deocamdată, în ceea ce privește costurile. Însă există costuri ascunse, de fapt. Și de asemenea riscul implicat de folosirea acestei energii este foarte mare, mai ales că pericolele sunt transfrontaliere, așadar această chestiune trebuie tratată la nivel european. Aveți în vedere o eventuală discutare a coordonării în domeniul nuclear? Mulțumesc! Mulțumesc, Chris Davis! Domnule comisar, mi se pare că importanța captării și stocării carbonului Uh, nu mai este atât de mare pe ordinea de zi din cauza evenimentelor nucleare recente. Acum patru ani, Consiliul a adoptat un program cerând 12 programe demo care să fie operative până în 2015. E clar că nu se va putea realiza acest lucru. Progresul este foarte lent. La DG Energy, la Comisie, sunt șase proiecte susținute economic, însă unele nu avansează prea repede. De exemplu, în Regatul Unit, aceste companii nu au făcut mare lucru în ultimele șase luni pentru că nu au suficienți membri în administrație. Apoi, în ceea ce privește... De asemenea, ne întrebăm dacă se pot acorda fonduri uh, pentru Direcția Generală Mediu. Aceste fonduri există pentru această comisie, dar nu pot fi transferate acolo. Ce se întâmplă cu mecanismele de sprijin? Ce trebuie să facem pentru ca captarea și stocarea carbonului să fie susținută? Și cum rezolvăm uh, această diviziune actuală între Digi Mediu și Digi Energy, care cred eu că joacă un rol de fapt mult mai important. Dacă dorim o strategie Uh, cu folo- pentru folosirea mai redusă a carbonului, cred că avem nevoie de o susținere a dezvoltării ca, uh, stocării și captării carbonului. Da, Chris Davis este raportor în legătură cu această directivă. Doamna Morcunaite. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Commissioner, um... Mulțumesc, domnule comisar. Comisia trebuie să prezinte o comunicare privind uh, securitatea aprovizionării cu energie și cooperarea internațională. La ultimele două consilii europene se afirmă clar în concluzii ce linii trebuie să urmăm. Întrebarea mea este legată de chestiunile nucleare, oarecum, Ați spus cuvinte foarte promițătoare în legătură cu cooperarea cu state terțe și state vecine ale Uniunii Europene. Ne puteți spune mai multe? Care este atmosfera în statele terțe? Ce ați remarcat la întâlnirile bilaterale? În legătură cu faptul că statele terțe ar trebui să aibă standarde de securitate mai mari în domeniul nuclear. De asemenea, Comisia discută posibilitatea de a se revizui regulile privind importul de electricitate, de exemplu să se interzică importarea de energie nucleară care nu uh, provine de la centrale cu standarde recunoscute. E vorba de așa numita energie murdară. Se poate folosi ca instrument în relația cu state terțe dacă acestea nu respectă acordurile internaționale, de exemplu de siguranță nucleară? Poate că ar trebui să nu aibă posibilitatea să-și vândă energia către Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Am fi avut aici chiar și lituaniană în uh, interpretare, dar bun. Gilles favorablement. Domnule comisar, m-ați impresionat puternic și în mod favorabil de la ultima întâlnire pe care am avut-o în cadrul comisiei cu voluntarismul acesta de care vorbați dumneavoastră, mai ales după catastrofa nucleară la care am asistat. Mai ales că comisia dorea să atace politica noastră pentru următorii ani, așa cum a amintit domnul președinte, era vorba de construirea unei politici energetice, energetice până în anul 2050. Mi se pare că poziția noastră este mai slabă, mai puțin voluntaristă, pentru că s-au manifestat o serie întreagă de reticențe din partea unor state membre în legătură cu voința puternică pe care ați manifestat-o în legătură cu testele de rezistență făcute independent de statele membre sau de industriile dependente. Mă gândesc la situația din Franța. Mă întreb dacă într-adevăr ați întâlnit asemenea rezistențe care au dus la aceste dificultăți. În al doilea rând, politica energetică comunitare și ați asistat și dumneavoastră la o reuniune împreună cu uh, Jacques Delors acum câteva luni, când s-a spus o politică energetică comunitară va merge pe această cale pe care am stabilit-o. Dacă ne gândim la ceea ce s-a întâmplat în domeniul nuclear, cred că acest obiectiv al dezvoltării energiilor eh, renoite este important și cred că e bine ca la un moment dat să ieșim din această dezvoltare nucleară. Mulțumim! Mulțumesc, domnule președinte! Domnule președinte, subscriu la cele spuse. Avem nevoie să ne schimbăm perspectiva până în 2050 Trebuie să eh, revizuim și obiectivele și finanțările prevăzute. Trebuie să știm mai ales dacă banii consacrați astăzi dezvoltării nucleare pot fi eh, întrebuințați în materie de energie regenerabilă. Aceasta ar fi prima problemă pe care o ridic. Vă gândiți, deci, să revizuiți perspectivele noastre până în 2050, ținând seama de realitatea investițiilor. În al doilea rând, după cum știți, Noi colaborăm cu Comisia de Industrie și Comisia de Mediu și cred că aveți o propunere în ceea ce privește aplicarea legislației comunitare ca posibilitate de folosit în domeniul petrolului offshore, pentru că iată, trebuie să facem progrese și pe această cale și vreau să știu care sunt proiectele în acest domeniu. Propun ca domnul comisar să răspundă la aceste prime șase întrebări și apoi vom putea discuta și mai concret. Prima întrebare a fost cum vrem să finanțăm uh, politicile pentru eficiența energetică. Într-adevăr, am vorbit deja despre clădiri și înnoirea acestora necesită fonduri, fonduri, fonduri publice și fonduri private. Dacă ne uităm, de exemplu, la o locuință cu 140 de metri pătrați pentru o familie din anii 60, ea, dacă este renovată de la acoperiș și până la pivniță și este uh, dotată cu o încălzire modernă, probabil că e nevoie de 60, 70, 80 de mii de euro. 500 de euro pe metru pătrat. Sunt bani bine investiți, dar nu vor fi amortizați de factura din următorul an, ci de facturile din următorii 30 de ani consumul de energie este mai redus, costurile deci sunt mai reduse și acest lucru rentează pe termen lung. Și același calcul se potrivește și uh, statului, uh, fondurilor publice ale statului. E nevoie de uh, alocarea de fonduri la nivel uh, uh local, regional, uh, național și la nivel european. Ce putem noi să oferim? Vrem să oferim fondurile noastre de structură, de coeziune și regionale care deja până acum, într-o oarecare măsură, au putut fi utilizate pentru uh, renovarea clădirilor. Dorim să uh, creștem această cotă care să poată fi alocată pentru astfel de activități. Pentru că ea nu a fost utilizată în totalitate, întotdeauna la sfârșitul anului au rămas uh, fonduri care ar fi putut să fie utilizate. Deci, fără cheltuieli suplimentare de la bugetul european, putem să activăm aceste fonduri uh, pentru a fi alocate în măsură de 100% pentru o intensificare a activității în domeniul eficienței energetice. Și sigur că la nivel general, uh, nu doar la clădiri, trebuie să uh, avem o abordare mult mai cuprinzătoare Așadar, în momentul în care se proiectează și se construiește o clădire nouă, aceasta trebuie să fie construită cu materiale și tehnici care să fie eficiente din punct de vedere energetic. Deci, uh, primarul uh, președintele, ministrul, toată lumea trebuie să aibă în vedere acest, uh, aceste activități pentru că e nevoie de bani în acest domeniu și acești bani pot să fie găsiți în alte locuri unde nu sunt cheltuiți. În ceea ce privește politica industrială și sistemul de comercializare a cotelor de emisii, vom veni în fața Parlamentului cu um, o comunicare privind uh, continuarea sistemului ETS după 2013. Deja vedem că are loc o luptă foarte importantă, și anume cine din, uh, industru, din industrie Uh, în ce domeniu, fie că e vorba de ciment, uh, chimie, oțel sau alte domenii, cine ce fel de costuri va trebui să plătească? Cine va trebui să plătească în mod suplimentar? Și cred că este foarte important ca sistemul ETS să fie continuat. Este un important instrument european, chiar dacă alte uh, țări sau alte continente nu ne urmează, E în continuare foarte important să continuăm eforturile și la nivel internațional, dar, independent, independent de acest lucru, trebuie să continuăm acest sistem pentru și în asemenea mod încât companiile să nu fie tentate să uh, își delocalizeze activitatea în afara Uniunii Europene. Pentru că, sigur că uh, dacă aceste companii pleacă, ele vor polua în continuare, uh, poluarea va afecta pe toată lumea și noi nu vom avea niciun fel de câștiguri financiare de pe urma acestui lucru și de asemenea dispar locurile de muncă în Europa. Deci, nicio companie nu, trebuie, nu va trebui să părăsească Europa pentru că producția va fi în continuare Uh, fie producția va fi în continuare susținută, pentru că pentru mine este mai important să rămână în Europa toate companiile, să producă în continuare, să se păstreze locurile de muncă și impozitele, veniturile la uh, bugetul de, de stat prin uh, venituri, acestea sunt importante. Deci așa trebuie să uh, continuăm sistemul ETS. De asemenea, m-a întrebat cineva care sunt uh, care sunt uh, schimbările uh, în mixul nostru energetic și în siguranța noastră energetică după evenimentele îngrijorătoare din Japonia. Dacă doar 8 centrale atomice din Germania au fost suspendate printr-un moratorium și dacă vor trebui să fie, uh, va trebui să fie întreruptă activitatea în mod permanent, acest lucru înseamnă 7-8% din mixul energetic german, respectiv 2% din cel european. Deci nu cred că e o problemă de aprovizionare. Ceea ce e important e să existe reglementări uh, comparabile și în alte state membre, adică toată lumea trebuie să procedeze în mod corect. În foaia noastră de parcurs privind energia am elaborat mai multe scenarii, mai multe opțiuni alternative pentru perioada de până în 2020 și în deceniile de după 2020. Urmărim acum și dezbaterea privind energia din Consiliu și uh, cu foarte mare atenție și din această dezbatere reiese că în niciun stat membru din cele 14 care au energie nucleară, această dezbatere privind scurtarea ciclului de viață, uh, aceasta se poartă într-un mod similar cu cea din Germania. Deci nu există nicio modificare uh, în Franța, de exemplu, sau în Anglia, sau în Spania unde există, într-adevăr, un mare aport al energiei nucleare în mixul uh, energetic, dar ne așteptăm ca Elveția să impună un moratoriu. Observăm de asemenea că Italia există, uh, s-a oprit um, procesul, s-a oprit pentru un an sau chiar pentru doi ani procesul de um, deschidere de noi, uh, de noi centrale nucleare, dar în Polonia uh, acest uh, proces, uh, construirea unei noi centrale nucleare, se desfășoară în continuare. Deci, sigur că atunci întrebarea este cum putem să ajungem la o soluție comună? Pentru că fiecare are propriile, propria situație, propria preferință și piața uh, unică, e într-o poziție dificilă, pentru că nu există poziții, uni- nu este poziție unitară a statelor membre în acest domeniu. Uh, în ceea ce privește energia nucleară, acum 50-60 de ani, cercetarea era finanțată în mare parte din bani publici. Era subvenționată. Și chestiunea răspunderii este reglementată acum în așa fel încât pentru accidentele mari nu există niște, uh, nu există o responsabilitate foarte clară privind uh, uh, asigurarea. Cine trebuie să se asigure? În Germania există o companie de asigurări care pune la dispoziție 2,5 miliarde de euro pentru asigurare și companiile garantează cu capitalul lor, dar capitalul de bursă al uh, companiilor energetice este uh, partea de răspundere uh, a, pe care și-o asumă companiile, partea financiară, este destul de scăzută în comparație cu costurile și cu consecințele pe care le-ar avea un accident nuclear major. Și nu există o formă de energie în care să se fi făcut uh, investiții subvenționate public în ultimii ani. De exemplu, cărbunele în, uh, în Spania, de exemplu, nu ar putea să fie utilizat cum este utilizat astăzi, fără să se fi investit foarte multe fonduri publice pentru extindere, pentru cercetare, pentru dezvoltarea de noi tehnologii. Deci, ne dorim acum tot mai multe investiții și o reorientare către energiile regenerabile. Acestea trebuie să devină rentabile, trebuie să, fie, să poată fi utilizate pe piață la scară mare, fără un, niciun fel de obstacole. Acest lucru este posibil în ceea ce privește energia hidrică, va fi posibil în curând în ceea ce privește energia eoliană și, de asemenea, um, va fi posibil dacă în curând vom avea rețele care să poată să transporte um, energia uh, solară de asemenea. M-ați uh, întrebat și despre o taxă nucleară. Ce se întâmplă în momentul de față? Un coleg de-al meu prezintă, vine cu o propunere de nouă taxă pe energie. Un alt coleg vrea să vorbim despre taxa pe tranzacțiile financiare sau despre taxa pe uh, cherosen sau pe biletele de avion, tot felul de astfel de taxe și impozite, dar eu, în viața mea, am fost întotdeauna un realist. Pentru fiecare formă europeană de taxă sau impozit e nevoie de unanimitate. Și avem de-a face cu 27 de guverne. Și probabil că, dacă ne gândim la tranzacțiile financiare veți găsi întotdeauna un guvern care să vrea, dar și un guvern care să nu vrea taxa respectivă. De aceea, în momentul de față, dacă mă întrebați despre o taxă pe energie, indiferent de tipul de energie, eu v-aș spune că sunt foarte puține șanse să avem o astfel de taxă, dacă suntem realiști. Captarea și stocarea carbonului. Monitorizăm cu mare atenție dacă și cum statele membre uh, pun, transpun în legislația națională directiva CCS. Și am anunțat deja că în Germania deja uh, acest subiect se află pe uh, agenda Bundestagului de 2 ani și dacă până în august nu se va pune, nu se va transpune această directivă, vom uh, începe deja să încălcăm legislația comunitară. Și cred că miliardele de euro care sunt investiți pentru aceste proiecte mari de, de demonstrație nu au fost uh, cheltuite în, da, da, în zadar. Sunt 5 sau 6 proiecte mari care au venit deja cu niște modele și aceste modele au fost uh, importante pentru Parlamentul European, pentru că ele permit uh, găsirea de soluții pentru utilizarea cărbunelui pe termen lung și pentru um, și soluții de asemenea pentru a reduce poluarea. În ceea ce privește politica externă în materie de energie, discutăm cu partenerii noștri ruși și cu partenerii din Ucraina am avut contacte uh, periodice pentru a-i convinge să preia și ei testele de rezistență. Săptămâna viitoare vom discuta cu reprezentanții Elveției și uh, comunicăm cu toate aceste țări și în scris și uh, oral și săptămâna viitoare ne vom întâlni la Bruxelles. Ați vorbit despre Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Kaliningrad, Belarus, Rusia. Este vorba de un subiect dificil, pentru că aceste state doresc să-și reducă de, uh, dependența față de Rusia, e vorba și de gaz și și de uh, curent electric. Și a, aceste state au uh, un mare interes să utilizeze energie nucleară și rușii, de asemenea, vor să pună în, uh, în funcțiune o nouă centrală nucleară. Și acum întrebarea este unde se pot reglementa problemele, conflictele între aceste țări. Probabil la OMC, pentru că acolo lucrurile sunt, uh, regulile sunt clare. Dar uh, sigur că trebuie să ne punem întrebarea um, care este uh, mixul și care sunt modalitățile de aprovizionare cu energie care să ne asigure cea mai mare siguranță energetică. Dacă dorim și dacă uh, îi obligăm, dacă obligăm să se impunem un standard de siguranță maxim pentru centrala de la Kaliningrad, atunci, dacă avem acest standard, dacă vom avea acest standard, um, evaluarea de piață pentru o centrală din Lituania va fi totuși diferită. E, e un joc politic aici. Deci, dacă impunem cele mai mari standarde pentru Kaliningrad, atunci piața energiei din zona respectivă trebuie să fie deschisă sau piața rămâne închisă și rămâne situația uh, rămâne situația cum e în mod actual, și anume dependența privind Rusia și atunci nu se mai construiește nicio centrală nucleară. Uh, prietenii noștri din Polonia, de asemenea, nu sunt foarte siguri dacă preferă să importe curent din uh, statele învecinate. Și uh, în ceea ce privește aceste teste de rezistență, eu am fost aici la dumneavoastră și am discutat despre testele de rezistență pe care le-a uh, decis uh, Consiliul European. Și vreau să vă spun că n-a fost deloc simplu, au fost foarte multe obiecții. Și acum fiecare stat membru s-a declarat și-a luat angajamentul de a face aceste teste de rezistență într-un mod voluntar, pe baza unei proceduri transparente. Dar despre ce e vorba aici, în esență? În tratatul de la Lisabona se spune că mixul energetic este de competența statelor membre. Și vă spun foarte sincer și, și deschis, eu sunt uh, Eu cred că parlamentele naționale nu, nu, pot, nu pot să vă ajute foarte mult. Sau, mai bine zis, eu nu pot să vă ajut foarte mult dacă vreți să mă utilizați ca și pârghie cu guvernele sau cu parlamentele naționale, ceea ce dumneavoastră nu reușiți să obțineți în, la Paris sau la Berlin sau în alte capitale, nu puteți să faceți, uh, să obțineți prin intermediul meu. Deocamdată avem niște obiective foarte ambițioase. Acest 20%, uh, 20% um, cota pentru energii regenerabile până în anul 2020 este un obiectiv foarte important, ceea ce înseamnă că competențele statelor naționale au fost reduse din moment ce există niște angajamente la nivel european. Acest domeniu care ne electrizează pe toți, curentul electric, în domeniul curentului electric avem o contribuție de 35% de energii regenerabile în 9 ani de zile, deci peste 9 ani de zile, 35% din întregul curent electric va fi uh, obținut din energii regenerabile. Ceea ce înseamnă că uh, aceste energii vor uh, depăși în 3-4 ani cărbunele și peste 4-5 ani și uh, energia nucleară. Și în foaia de parcurs pentru anul 2050 vom veni cu o propunere vizionară pe termen lung, pentru că este foarte importantă planificarea în acest domeniu. Deci, pentru anul 2025-2030 vom dori să avem 40% sau mai mult o contribuție a energiilor regenerabile la întregul mix energetic. Și astfel, competențele statelor membre de decizie a Uh, asupra, asupra energiilor regenerabile uh, scad, sunt transferate tot mai mult la nivel european și controlul de asemenea este transferat la nivel european odată cu aceste obiective, ceea ce este foarte bine pentru energiile regenerabile. Și sigur că pentru energiile regenerabile avem nevoie ca pachetul privind infrastructura să aibă succes, pentru că e nevoie de o infrastructură foarte bună cu capacități de transfer și de stocare a, a electricității. Dacă vă aduceți aminte, um, în uh, urmă cu câțiva ani s-a pus în aplicare o directivă privind uh, norme legate de de, uh, de gaz. Eu cred că ar trebui să avem și o astfel de directivă în domeniul energiei electrice. Pentru că s-ar putea să existe uh, um, și situații de um, situații în care să putem uh, să avem nevoie de uh, energie dacă există o pană, de exemplu, și va trebui să scoatem energia electrică din alte surse. Și eu cred că pe viitor vom reuși să facem acest lucru. Odată ce avem energiile regenerabile și vom avea capacități de stocare, vom putea să acoperim orice fel de probleme. Pentru că ceea ce se uh, face astăzi cu petrol, gaz și cărbune se va face pe viitor prin energiile regenerabile. Mulțumim, domnule Oettinger. 20 de minute v-a luat să răspundeți la ceea ce au întrebat colegii, un pic mai mult decât uh, mă așteptam eu. Uh, deci, uh, îmi pare foarte rău pentru colegii care nu vor mai apuca să ia cuvântul. Dar cred că a fost important să îi dăm domnului comisar uh, posibilitatea să răspundă în detaliu, pentru că au fost uh, subiecte care sunt importante pentru comisia noastră, care ne vor preocupa în continuare. Foaia de parcurs privind energia până în anul 2050, sigur că este un subiect major pentru noi. Pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, calea energiilor regenerabile este una pe care am susținut-o întotdeauna și cu cât vom avea obiective mai ambițioase în acest domeniu, cu atât vom avea un viitor energetic care să fie mai sigur, mai curat și accesibil din punct de vedere financiar. Extracția petrolului, ați uh, menționat și acest lucru și, sigur, de asemenea, eficiența energetică este un alt uh, domeniu cu foarte mare potențial. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit în mijlocul nostru și, um, după cum v-am spus, acceptăm invitația noastră pentru a, invitația dumneavoastră pentru a discuta la începutul lui mai despre noile criterii pentru testele de rezistență. Vă mulțumesc și până data viitoare! So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann äh, sind wir Dragi colegi, în mod punctual, putem să continuăm. Uh, Judith, am crezut că o să pot să-ți dau cuvântul și ție, dar uh, da, Judith Merkis, Linda McKeven, Karen Florence, îmi pare rău pentru toți, dar uh, am avut uh, această uh, uh, această discuție prevăzută până la ora 5 și din păcate nu am putut să ne mai lungim. Trecem la punctul următor, care este raportul lui Dagmar Rotberen cu privire la legislația europeană privind encefalopatiile spongiforme transmisibile, uh, EST pe scurt. Dagmar ne va spune cum stau lucrurile și în ceea ce privește controlele asupra alimentelor și a hranei pentru animale. Mulțumesc, domnule președinte. Falopathy Das ist so ungefähr. Also Enz spongiforme transmisibile. Așadar, o boală a țesutului cerebral. Uh, vorbitoarea a încercat deja de mai multe ori să pronunțe aceste cuvinte fără succes și își cere scuze. Uh, dragi colegi, vreau să vă vorbesc astăzi despre uh, comunicarea comisiei și de cea de-a doua foaie de parcurs privind uh, encefalopatiile spongiforme, nu doar cea bovină. Uh, sunt foarte curioasă dacă colegii de la comisie sunt aici care să mă ajute eventual să pronunț uh, encefalopatie spongiformă bovină. În orice caz, e vorba aici de toate encefalopatiile spongiforme, cele care afectează și vitele, dar și rumegătoarele mici, oile, caprele și uh, alte animale Comunicarea după um, legislația care a apărut uh, privind uh, encefalopatia spongiformă bovină în urma epidemiei din 1997-98, Comisia a venit cu un, uh, în primul rând, cu un regulament care a fost adoptat în 2001 și acum avem uh, uh, momentul de evaluare a aplicării acesteia și avem prima foaie de, de parcurs a comisiei și cea de-a doua foaie de parcurs a comisiei. Obiectivul este, pe de o parte, um, acela de a verifica cât de eficiente sunt testele uh, encefalopatiei spongiforme bovine, ESB, Uh, care trebuie să fie vârsta animalului, care sunt riscurile materiale și cum se uh, gestionează um, grupurile de animale atunci când a fost depistat un caz de SP. Acestea sunt uh, câteva puncte din documentul Comisiei. Propunerea Comisiei ia în considerare și interdicția de utilizare a făinurilor animale și aici se face o propunere de relaxare a uh, dispozițiilor. Uh, dispozițiile de utilizare uh, a făinilor animale uh, în alimentația nerumegătoarelor. Uh, la anexa 5 sunt menționate materialele de risc. Materialele de risc sunt un alt punct uh, care captează atenția Comisia Europeană în acest uh, document. Comisia uh, dorește să păstreze acest, uh, această listă și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară um, va elabora un aviz, dar deocamdată și are această poziție. Da, nu se modifică această listă. Um, vreau să vă explic întâi ce am considerat eu important în raportul meu. În primul rând, cum văd eu această foaie de parcurs? Eu cred că până acum Comisia Europeană a făcut o treabă foarte bună. Nu sunt de acord cu Comisia în toate punctele. Ar fi de anormal să fiu de acord cu Comisia în toate punctele. În orice caz, spre deosebire de alte comisii din anii 90, unde ne-am temut chiar că uh, Comisia uh, e de partea statelor membre și nu pune pe prim plan uh, sănătatea animală, în orice caz Comisia Europeană de astăzi are o cu totul altă poziție. Și cred că ceea ce propune Comisia în foaia de parcurs uh, sunt uh, puncte salutare. Dar sunt și anumite puncte unde ar trebui să fim atenți. Vreau să vă readuc aminte că uh, la encefalopatiile spongeforme transmisibile, la bovine, în anul 2009 s-a făcut o uh, s-a făcut o evaluare și s-au uh, găsit 66 de cazuri în întreaga Uniune Europeană, ca să vă dați seama care este dimensiunea problemei. De la punctele 3 până la 6 din uh, raportul meu vorbesc despre modificarea vârstei, de creșterea vârstei, um, creșterea vârstei pentru, în ceea ce privește testarea pentru ESB. Uh, în uh, procedura de comitologie, Comisia a um, modificat deja această vârstă, a modificat reglementarea cu privire la, la testare. Eu considerăm că în anumite situații, în anumite condiții, această vârstă poate să fie modificată, dar în momentul de față există un sistem de uh, supraveghere care încearcă să um, se asigure că nu scapă niciun fel de caz nedepisat, chiar dacă verificările, testele nu se mai fac asupra tuturor animalelor uh, care se sacrifică, ci doar prin eșantionare. În ceea ce privește cele cinci state membre, uh, cinci state membre care lipsesc, Polonia, Cehia, Slovacia, România și Bulgaria, eu cred că în aceste state putem să acceptăm creșterea limitei de vârstă, ca și în celelalte 22 de state membre, numai dacă se face o evaluare uh, temenică a riscurilor, ceea ce nu s-a făcut până acum. Motivul este că în multe dintre noile state membre, chiar dacă poate n-ar mai trebui să zicem noile state membre, în orice caz în aceste țări s-a uh, introdus uh, o, în mult mai târziu interdicția de utilizare a făinurilor animale la uh, rumegătoare. Și se vede că trebuie făcută în continuare o distinție, um, o distinție în uh, verificare distinție care se poate vedea și în limita de vârstă pentru testare în diverse state membre. Ceea ce e foarte bine, pentru că important este, de fapt, în cele din urmă, ca cel mai înalt grad de siguranță să fie respectat. Sigur că există în continuare uh, cazuri care apar, însă aproape niciun caz la animalele tinere. În anul 2009, de exemplu, s-a despistat un singur caz și uh, animalul respectiv avea 48-49 de luni. Și cazurile de, de uh, ESB apar uh, în mod normal la animalele sănătoase uh, doar la o vârstă mult mai înaintată. Și acest lucru este absolut normal conform uh, evoluției bolii. Dar eu cred că această creștere a limitei de vârstă pentru testare nu ar trebui să fie, uh, nu ar trebui să um, să ducă la lacune în sistemul de supraveghere. Deci ar trebui în continuare să ne bazăm pe principiul precauției atunci când dorim să modificăm limita de vârstă. Punctul despre care probabil vom discuta foarte mult este uh, revizuirea acestei interdicții de utilizare a făinurilor animale. Acum mai mulți ani am decis inter, o interdicție a utilizării proteinelor uh, animale la nerumegătoare, deci la păsări, porci Uh, Porcii și găinile sunt animale omnivore, mănâncă totul și primesc orice de mâncate, mâncare. Și ei au primit întotdeauna făinuri animale, care au fost utilizate, au fost uh, produse din uh, deșeuri animale rămase de la animale sacrificate, care, conform terminologiei din uh, legislație, sunt uh, destinate consum- consumului uman sau pot fi, pot fi destinate consumului uman, pentru că oamenii nu consumă tot. Cam jumătate mâncăm dintr-un, dintr-un animal. La anumite animale procentul este mai, mai mare. La vite, de exemplu, procentul e mai mare și la porci e mai mic. Și restul a fost uh, până acum, uh, a fost până la criza, până la epidemia ESP, um, utilizat pentru producerea făinii animale. Problema cu SB-ul a fost că bovinele au fost hrănite cu proteine animale prelucrate care erau contaminate și a apărut uh, atunci nevoia emoțională, pentru că nu au existat, nu au existat dovezi uh, științifice, să nu mai fie uh, utilizate aceste proteine animale pentru bovine. Și, uh, de fapt, uh, din moment, acest, această interdicție exista și înainte, dar se făcea, uh, se, se hrăneau animalele cu astfel de proteine pentru că ori nu era bine etichetată, uh, furajul respectiv, ori oamenii nu respectau regulile. În orice caz, după epidemia SP, uh, regulile au fost uh, înăsprite și deja, de mulți ani, avem uh, deci această interdicție. Mă uit la doamna Paulsen și la domnul Schnellhardt, care au elaborat cu toții multe rapoarte privind uh, utilizarea acestor uh, sisteme de hrană pentru animale. Deci, vreme de mulți ani de zile, nu am utilizat uh, proteine animale pentru animale care ne- au nevoie de proteine, cum ar fi animalele omnivore. Și dacă vă aduceți aminte de raportul Heusling, care uh, deplângea uh, lipsa, uh, deficitul de, de proteaginoase din Uniunea Europeană, concluzia a fost că nu avem suficiente materiale, suficiente uh, proteine, proteaginoase, pe care să le uh, dăm animalelor omnivore. Și această situație este deficitară. Comisia vine cu o propunere uh, precaută și anume cere revizuirea acestei interdicții. Este o propunere uh, precaută pentru că e vorba de un subiect foarte emoțional. Și eu știu că acest subiect suscită multă, multe emoții. Este un subiect uh, delicat. Am spus întotdeauna că emoțiile sunt frumoase acolo unde și-au locul, dar uh, munca noastră politică și legislativă nu ar trebui să se orienteze după emoții. De aceea eu propun ca în anumite condiții utilizarea făinurilor animale uh, să fie din nou permisă pentru omnivore. Am spus în anumite condiții. Domnul Schnellhardt, văd că nu-i place ceea ce am spus eu despre emoții. Dar uh, nu plecați, nu plecați, colegă, pentru că vă, interesa, vă interesează. Da, eu m-am, uh, m-am bucurat că mă susțineți. Deci, am propus ridicarea acestei interdicții în anumite condiții. În primul rând, trebuie să asigure că se utilize, să se asigure utilizarea uner, unor uh, metode corecte pentru producția de făinuri animale. Acum 13 ani, deci în 89, 98-99, uh, am uh, avut un raport cu privire la metoda de sterilizare, așa metoda numită metoda a vaporilor sub presiune, care este în continuare cea mai bună metodă de sterilizare. Și văd că și colegii de pe cealaltă parte a sălii se uită cu atenție la mine pentru că ei știu și mai bine cum stau lucrurile. Deci, această metodă presupune utilizarea unor vapori la o anumită temperatură la o anumită presiune și care se aplică o anumită perioadă de timp, câteva minute, cred, acestor uh, uh, părți de la animale care sunt apoi utilizate pentru a, a produce proteine animale. E vorba de părți de animale care sunt adecvate pentru consumul uman și eu propun așadar introducerea acestei, utilizarea acestei metode de sterilizare și apoi, de asemenea, propun să reținem interdicția privind canibalismul. Și aici este vorba de o chestiune emoțională. Pentru că nu se spune că atunci când un porc mănâncă produse venind de la, de la, de la porci, există o contaminare încrucișată. Dar, dacă oamenii sunt liniștiți, dacă astfel se creează o măsură suplimentară de siguranță, pentru a elimina și orice fel de pericol de contaminare încrucișată, atunci să facem lucrurile așa. Deci făinurile animale pot fi, care sunt utilizate, care sunt produse din uh, uh, resturi de la porci și de la păsări să nu fie utilizate pentru hrana acelorași animale. Și bovinele nu sunt uh, prezente aici. Am întrebat de ce. Răspunsul a fost că există o și mai mare măsură de siguranță pentru, pentru bovine și trebuie să păstrăm aceasta, acest nivel de siguranță maxim. Și acum, trebuie de asemenea să ne asigurăm că canalele de producție și de transport sunt separate pentru rumegătoare și nerumegătoare. Această separare este absolut, absolută uh, esențială uh, pentru a uh, nu ajunge la uh, contaminare încrucișată. Sigur că trebuie să ne asigurăm că Comisia are uh, posibilitatea de a evalua control, controlele care se fac la importul de proteine animale pentru a ne asigura că aceleași condiții se aplică și importurilor. Și, de asemenea, în raportul meu um, cer să nu se introducă o valoare de toleranță pentru um, utilizarea um, făinurilor animale la rumegătoare, pentru că rumegătoarele sunt erbivore. De asemenea, Uh, lista privind materialul de risc, specified risk material, material de risc specificat, trebuie să fie păstrată și să nu se permită intervenția, intervenția OIE, Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală, pentru a se dilua în vreun fel această listă. La punctele 15 și 17 uh, atrag atenția asupra faptului că este important în continuare să se facă cercetare uh, în domeniul bolilor pe care nu le cunoaștem suficient, pentru că e nevoie să eradicăm encefalopatiile spongiforme în, transmisibile în Uniunea Europeană și există încă domenii în care nu cunoaștem suficiente date. Um, de asemenea, cercetarea în, în vederea dezvoltării testelor ESB antemortem pe care în continuare nu le avem. De asemenea, în raportul meu um, mă refer și la puncte care nu sunt incluse în, uh, acest, uh, foaie, în această foaie de parcurs. De la 19 la 22 le puteți vedea. E vorba de Uh, siguranța alimentelor și a hranei pentru animale. Trebuie să existe niște norme foarte clare pentru recunoașterea, pentru depistarea um, cazurilor de ESB și trebuie să existe sisteme de monitorizare și de supraveghere unitare în Uniunea Europeană. În anumite state membre, din păcate, ca și până acum, uh, calitatea monitorizării și a supravegherii este um, foarte scăzută. Comisia spune că raport, raportarea nu are calitatea necesară și sigur că acest uh, lucru trebuie remediat. Un alt punct important este carnea separată mecanic. Știți că această carne, carnea separată mecanic, este aceea care este desprinsă în mod mecanic de, de oase, eu aș fi uh, interzis-o din stat pentru că avem, uh, avem suficientă carne în Uniunea Europeană, nu trebuie să smulgem și ultimele fibre de mușchi de pe, de pe oase, dar uh, dacă această carne ne asigură că avem uh, produse din carne și uh, cârnați și salamuri uh, la un preț uh, rezonabil, atunci uh, atât timp cât uh, mecanismele și normele din statele membre privind această carne sunt uh, bine puse la punct, uh, sigur că e ok. Dar problema este cu definițiile, pentru că uh, definițiile deviază, sunt diferent, diferite în statele membre și acest lucru trebuie să fie remediat. În ceea ce privește uh, pragul de dioxină pentru făina de pește. Acesta trebuie să fie modificat pentru că limita actuală prezintă riscuri pentru sănătatea umană și animală și uh, nu putem să păstrăm această valoare în legislație pentru că nu este rezonabil. În ceea ce privește uh, biogazul, instalațiile de, de biogaz, uh, posibilă utilizare a subproduselor de origine animală în aceste instalații, um, cred că trebuie, cred că ar fi important să se analizeze normele. Pentru că este foarte important ca dacă există um, materiale provenite de la animale care sunt uh, contaminate, acestea trebuie sterilizate întâi. Și mai este un punct important și anume măsurile care se uh, aplică atunci când într-o cohortă se depistează un caz de ESP. Până acum, regula era că se uh, distrugea întreaga cohortă. Dar și regula până acum spunea că numai dacă statul membru depunea o cerere, atunci această cohortă de animale putea să fie păstrată până la sfârșitul vieții lor uh, productive. Dar acum ar trebui să fie schimbate aceste reguli, pentru că nu mai este um, suficient, nu mai este necesar să se sacrifice toate animalele din cohortă. Dovezile științifice sunt foarte clare și cred că situația actuală uh, sigur, permite statelor membre, dacă doresc, să sacrifice toate animalele dintr-o cohortă unde s-a descoperit un caz sau, dacă nu doresc, să, uh, să nu facă acest lucru și să amâne sacrificarea animalelor până la sfârșitul vieților productive. Cred că e ok să lăsăm această latitudine statelor membre. Uh, vreau să mulțumesc foarte mult pentru acest raport uh, asistenților mei care niciodată n-au mai avut de-a face cu encefalopatile spongiforme și a făcut o treabă absolut minunată și am făcut o treabă foarte bună împreună cu secretariatul și vreau să le mulțumesc încă o dată tuturor celor care m-au ajutat. Mulțumesc foarte mult pentru raportul dumneavoastră echilibrat. Dau cuvântul acum diferiților celorlalți raportori, domnul Steinhardt, în primul rând. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Cred că a venit momentul să avem o a doua foaie de parcurs privind uh, Est și e, S, ESB. Deci ambele encefalite spongiforme din 1990 nu ne-am mai ocupat de aceste probleme, noi am lucrat pe această problemă, iar Parlamentul a reacționat rapid. S-a ajuns în acest fel la schimbarea metodelor, iar rezultatele sunt pozitive. Constatăm că aceste boli au regresat în mod uh, rapid. Astăzi ne găsim într-o altă situație la care trebuie să reflectăm și să vedem dacă rezultatele pozitive obținute nu vor avea repercusiuni asupra unor reglementări prea stricte, dacă acestea, bineînțeles, nu sunt necesare. Trebuie totuși să ținem seama în continuare de faptul că ocrotirea sănătății cetățenilor ca și a aceea a animalelor trebuie să ne ocupe în continuare. De aceea consider că textul raportoarei ține seama de toate aceste chestiuni. În ceea ce privește supravegherea, viziunea mea este ceva mai puțin strictă. În ultimii ani s-au făcut nenumărate cercetări, sigur cu costuri importante, dar în această situație costul, costurile nu se pun în discuție când este vorba de sănătatea oamenilor și a animalelor. Cercetările nu au adus totuși rezultate noi va trebui să verificăm toate aceste rezultatele și poziția mea este mai puțin strictă decât cea a raportoarei. Trebuie să ne gândim la ceea ce este posibil de făcut și la ceea ce nu putem face. În ceea ce privește interzicerea făinurilor animale, pentru mine aceasta este o prioritate a fost adoptat eh, deja un regulament în acest sens. Vom putea relua, de exemplu, categoria a treia a subproduselor. Eh, sigur că abatoarele trebuie controlate și agreate, de asemenea securitatea transporturilor, trebuie să excludem canibalismul, gândind nu numai pe termen scurt, ci și pe termen lung, în așa fel încât rumegătoarele și nerumegătoarele să nu primească o alimentație bazată pe proteine animale. Cred că aceasta va, fi o, va trebui să fie o dispoziție importantă, pentru că, din punct de vedere anatomic, acest lucru nu este posibil pentru bovine. Mă întreb însă dacă nu putem fixa un teme de toleranță pentru rumegătoare. Nu trebuie să le dăm proteine animale, dar trebuie să vedem dacă putem împiedica prezența acestora în alimentația animalelor. Sunt perfect de acord cu doamna raportare în ceea ce privește cercetarea în domeniu. Cu ocazia primei modificări adoptate în legislația în domeniu, s-a încercat obținerea unei reduceri Mă întreb însă dacă s-au făcut progrese în acest uh, sens. Au existat uh, lucruri pozitive realizate și ținând seama de șeptelul actual de care dispunem, de aceea nu văd de ce ar fi uh, necesară menținerea unei metode împotriva căreia noi am protestat. Trebuie să fim mai aproape de realitate și în acest domeniu. Chestiunea legată de dioxină și de instalațiile de biogaz mă întreb dacă are legătură cu ceea ce discutăm acum. Din punctul meu de vedere, nu există o legătură. <coughs> Se cere modificarea procentului de dioxină În 99, când a existat scandalul dioxinei în Belgia, s-a fixat un prag atât de strict încât nu cred că trebuie să schimbăm pragul respectiv. Ar însemna să nu mai lăsăm vitele să pască uh, pe câmpii ca să nu uh, absoarbă o cantitate prea mare de dioxină. În ceea ce privește etichetarea, de asemenea, suntem de acord, raportul este corect, ține seama de situațiile noi apărute și cred că putem face economii fără a afecta uh, sănătatea cetățenilor. Doamna Paulson. Mulțumesc, doamnă președinte. Citirea acestui document are o valoare aproape istorică. Am uh, participat la o comisie care se ocupa de controle de igienă și de boala vacine bune. Timp de foarte mulți ani am fost membru acolo și întotdeauna am avut texte foarte bune, mai ales cele produse de doamna Roth Berendt au fost întotdeauna foarte bune. Nu văd niciun fel de problemă în text, în sine. Însă consider că a venit vremea să recunoaștem că există o lipsă marcantă de uh, nutrețuri animale care să conțină proteine. Fără îndoială, porcii și păsările sunt omnivore. În mod natural se hrănesc cu orice. Chiar dacă sunt în principal vegetariene, aceste animale și păsări sunt, de fapt, omnivore. De aceea eu cred că trebuie să se încerce să se interzică canibalismul, adică ă, transmiterea proteinelor în cadrul aceleiași specii. Această practică ar trebui să fie interzisă. De asemenea, nu sunt convinsă că avem la dispoziție metode care să ne permită să facem diferența între uh, tipurile de proteine. Ar trebui să existe un mod de a se face inspecții la capătul lanțului de producție, pentru că altfel e destul de greu să se separe tipurile de proteine. Ar trebui să existe mai multe mecanisme de verificare. După cum spunea și domnul Schnellhardt, există categorii de animale care nu consumă nimic, niciun aliment de origine animală. Revenind la chestiunea nutrețurilor și a siguranței acestora, dacă se poate, aș dori să ne spună Comisia câtă atenție a acordat verificărilor făcute realmente de statele membre. Sunt raportor la regulamentul privind controlul și trebuie să vă spun că am fost destul de șocată când am constatat cum anume se desfășoară aceste verificări de siguranță a alimentelor pe teren. Noi credeam că evaluarea riscurilor ar fi un mod excelent de a adapta aceste controle la realitatea de pe teren, deoarece există diferențe majore între diferitele state și între alimentele consumate în diferitele state. Cred că trebuie să uh, analizăm din nou evaluarea riscurilor. S-ar putea să avem nevoie de educație mai bună, de o formare mai bună, poate de reguli mai clare și mai detaliate. Trebuie poate să definim mai bine ce înseamnă un risc, pentru că este foarte greu pentru unii inspectori să facă diferența între ce prezintă un grad mare de risc și ce este suficient de sigur. Mă refer aici la alineatul 20. În ceea ce privește alineatul 20, doamna Roth Berend, mm, nu sunt convinsă că am înțeles bine la ce vă referiți. Poate uh, mai dați în bilateral explicații suplimentare. În ceea ce privește carnea separată mecanic, Nu știu dacă să râd sau să plâng. Cu toții, în viața de zi cu zi, aruncăm foarte multă mâncare. În țara mea, fiecare cetățean aruncă la gunoi 50 de kilograme de mâncare în stare foarte bună pe trimestru. Este îngrozitor câtă mâncare bună se aruncă lunar. Cum este atunci posibil să avem nevoie de carne separată mecanic? De ce să fie oasele aruncate într-o centrifugă și să se uh, recupereze de acolo o pastă care să fie transformată în carne separată mecanic? Eu nu înțeleg de ce este nevoie de carne separată mecanic, numai dacă ne gândim la câtă mâncare se aruncă. E absolut inutil. Eu nu înțeleg de ce e nevoie de această pastă când mâncare bună se aruncă tot timpul. Asta voiam să vă spun din uh, punctul meu personal de vedere. Din punctul de vedere al grupului liberal, vreau să vă spun că noi susținem toate aspectele din raport, toate aspectele principale, cu un semn de întrebare la alineatul 20 pentru că aș dori mai multe precizări în legătură cu controlele. Merci beaucoup de votre intervention. Euh, Mulțumesc pentru intervenție, domnul Nicholson. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să salut acest raport. O cunosc pe Dagmar de mult timp și a fost experta noastră în timpul ultimei crize a encefalitei spongiforme bovine. Cred că uh, Nimeni nu este mai potrivit decât ea pentru a redacta acest raport care ne este prezentat astăzi. Cred că raportul acesta subliniază importanța ideii că trebuie să se evite repetarea a ceea ce s-a întâmplat în trecut. Cred că cu toții înțelegem importanța acestui raport, dar nu înseamnă că trebuie să uh, ne mulțumim și să nu mai acționăm. EST-ul poate reveni oricând. Deci respect acest raport, însă am anumite rezerve. Poate că criza uh, ESB a fost atât de mare în Regatul Unit, poate pentru că atât de multe animale au fost afectate. Eu de acolo vin și cred că înțeleg mult prea bine ce presiuni se fac în legătură cu prețul furajelor și nutrețurilor la ora actuală. Și, într-adevăr, e greu de găsit un răspuns la deficitul de proteine. Nu cred că trebuie să o apucăm pe această cale, însă, dacă o vom face și dacă se va reintroduce folosirea furajelor pe bază de proteine, sunt de acord cu ce s-a spus mai devreme. Cred că foarte multe depind de prezentare în mare măsură. Nu știu uh, care este opinia publică în alte state, însă la mine în țară publicul este clar împotriva reintroducerii acestor proteine în lanțul alimentar. Sunt întru totul de acord cu ce a spus doamna Paulsen despre carnea separată mecanic, nici mie nu mi se pare necesară. E o idee apărută din dorința unora de a scoate mai mulți bani din folosirea animalelor. Însă, dacă mă, îmi permiteți să fiu provocator, cred că sunt multe feluri de a rezolva problema deficitului de proteine. Și una din cauzele acestei probleme este că Uniunea Europeană acordă atât de greu autorizații pentru soia importată din SUA în Uniunea Europeană. Poate că ar fi mai bine să acordăm mai repede aceste autorizații, am avea mai puține probleme. În orice caz, nivelul de toleranță trebuie analizat. Și trebuie să spun că dacă ne uităm la ce s-a întâmplat și la diferitele scandaluri, chiar uh, din regiunea mea, majoritatea sunt provocate de oameni care încearcă să facă economii și să uh, o ia pe scurtături. Sunt persoane care încearcă să uh, încalce regulile, de fapt. De aceea cetățenii sunt atât de furioși și de aceea noi trebuie să ne asigurăm că avem standarde foarte ridicate în Uniunea Europeană. Eu pot să susțin mare parte a acestui raport, însă vă rog să uh, înaintăm cu precauție și să avem grijă cum prezentăm raportul consumatorilor. Mulțumesc foarte mult, Dagmar. Mulțumesc. Înainte să las și colegii de la comisie să spună ceva, vreau să răspund la câteva puncte. În primul rând, în ceea ce privește cele spuse de domnul Schnellhardt creșterea vârstei la 72 de luni în cele 22 de state membre nu e o chestiune pe care trebuie să o decidem, a fost deja decisă. Eu, în raportul meu, menționez doar că această decizie a fost bună. Comisia a fost mult prea rezonabilă și prea corectă pentru a face așa ceva fără să întrebe Parlamentul European. Dar ce trebuie să fac e să atrag atenția că ridicarea, modificarea vârstei în celelalte state membre trebuie să fie făcută cu mare precauție. Programul de supraveghere pentru ESB este în continuare foarte important în Uniunea Europeană. Într-adevăr, această problemă rămâne una emoțională, după cum a spus ceea ce a spus și domnul Nicholson, merge mai degrabă în direcția emoțiilor. Deci, supravegherea trebuie să fie bine făcută, și e foarte important să existe programe anuale de supraveghere care să fie bine puse la punct și înainte să se crească limita de vârstă la, pentru testarea ESB, trebuie să ne asigurăm că în următorii ani ei bine, numai în momentul în care se observă o scădere uh, continuă a numărului de cazuri depisate, se va putea crește limita de vârstă. Pentru că acum avem 66 de cazuri la 10 ani uh, după epidemie, ceea ce nu e puțin. Și acum, să spun ceva referitor la interdicția utilizării făinurilor animale. Doamna Paulsen a spus ceva și Jim Nicholson. Eu nu am susținut niciodată această interdicție, am fost întotdeauna împotriva ei. Am fost întotdeauna pentru acțiune Bun, poate că unele măsuri își găsesc locul într-un anumit moment, dar totuși, cândva va trebui să revenim la rațiune. Și nu există nici un motiv pentru care omnivorele, deci animalele care mănâncă orice, de aceea se și numesc omnivore, deci nu există niciun motiv pentru ca aceste animale să nu poată să mănânce părți din alte animale, pentru că asta ar face în natură, de fapt. Uh, o parte pe care eu nu vreau să o mănânc, eu, omul. Pentru că e un file de porc care mi se pare prea gras, de exemplu. E vorba de deșeuri uh, la, la sacrificare. Sunt cantități foarte mari și sigur că nu sunt estetice, nu sunt frumoase, dar e vorba de proteine animale foarte prețioase. Și dacă vrem să ne permitem să, să irosim aceste proteine, eu nu știu Jim Nicholson a spus că înțelege presiunea care există. Dar nu, nu mai e vorba aici de o presiune economică, ci e, e vorba de o chestiune de ordin moral. Cum să nu revalorificăm aceste proteine? Cum să nu le utilizăm într-un mod rezonabil? Cum să le irosim? Eu am fost întotdeauna de părere că așa trebuie să facem. Eu respect aspectele legate de canibalism, care au fost uh, menționate de Marit Paulsen. Deja uh, ea a înscris aceste elemente în raportul său acum mulți ani de zile și domnul Schnellhardt și respect această abordare. Doamna Paulsen a spus, uh, a întrebat și cum se poate verifica de la ce animal provine proteina respectivă. Comisia probabil că va spune ceva referitor la această întrebare. Există metode care fac posibilă această verificare în Uniunea Europeană? verificarea provenienței. Există o metodă PCR și cred că domnul Pudle sau uh, colegii dânsului ne vor uh, putea explica ce uh, metodă e aceasta. Și în raportul meu eu am scris că ridicarea acestei interdicții trebuie să fie cuplată cu introducerea unei metode sigure de depistare a, um, a originii proteinelor. Deci trebuie să știm de unde vine proteina înainte să permitem utilizarea acesteia. Care este situația în ceea ce privește pragurile de toleranță? Eu cred că rumegătoarele care sunt erbivore, bine, Poate că și ele, mâncând iarbă, uh, prind și câte un vierme de acolo, de jos. Uh, dar nu, prin asta nu uh, apare encefalopatia spongiformă. Nu așa a apărut encefalopatiile spongiforme la rumegătoare, ci aceste, acești agenți numiți prioni au cauzat această boală. Și nu vorbim aici despre șoarecele care din greșeală ajunge în furaje. Nu vorbim de uh, valori, valori de toleranță privind așa numita contaminare de mediu. Există deja reguli pentru acest domeniu. Există un prag pentru uh, nutrețurile, pentru hrana pentru animale. Deci pentru această valoare limită, în caz că intră un șoarece sau o pasăre sau ceva ajunge în uh, furaj. Nu despre asta vorbim acum noi acum ne întrebăm dacă ar trebui să existe o valoare de toleranță pentru proteine animale care să ajungă în hrana rumegătoarelor. Asta nu trebuie să facem. Acest lucru transmite un semnal greșit și strică întregul proces. Nu putem să facem asta și eu sunt, uh, după cum bine mă cunoașteți, eu sunt pregătită să fac compromisuri, dar pe acest punct nu. Nu avem voie să facem acest lucru. Nu Uh, nu putem să, trebuie să ne asigurăm că rumegătoarele nu mănâncă proteine animale. Uh, domnul Schnellhardt a spus că uh, a spus ceva referitor la, la cohorte. Știm că atunci când există o cireadă în care apare un caz de ESB, sunt două posibilități. Aceste animale sunt sacrificate și nu pot fi utilizate sau se introduce Uh, se încheie un contract cu uh, proprietarul de sacrificarea și distrugerea animalelor numai la sfârșitul vieților productive. Comisia spune că avem acum posibilitatea de a uh, spune Bun, dacă apare un caz de SB, atunci uh, testăm celelalte animale din cohortă și dacă testele sunt uh, negative, putem să utilizăm animalele. Dar nu pot să permit așa ceva, pentru că, sincer vă spun, această abordare mi se pare, mm, să zic, curajoasă din partea comisiei, aș putea ca să spun provocatoare. Sigur că mă aștept să-mi spună ceva uh, cei de la comisie uh, Uh, cum credeți că vor vedea oamenii această abordare? Imaginați-vă că există o în Schleswig-Holstein sau în Thüringen sau undeva, pe o câmpie, pe o pașiște, apare o cireadă în care se depisează un caz de ESB. Și lucrurile sunt gestionate astfel, adică nu se face nimic. Eu, eu nu pot să imaginez o astfel de situație. Și dacă un stat membru consideră că aceste uh, animale uh, pot fi păstrate până la sfârșitul vieților productive și apoi distruse, e foarte bine. Dar aceste animale să intre apoi în lanțul, uh, în lanțul uh, alimentar, e bine, uh, eu nu pot să accept ceva. Pentru că în anul 2009 60-70 de cazuri sunt deja prea multe. Deci, eu nu susțin această, această abordare și nu cred că va obține o majoritate. Domnul Schnellhardt a spus și ceva legat de dioxine. Eu nu vorbesc aici despre dioxina care apare în mod uh, natural pe, pe pajiști, ci vorbesc de dioxina din făina de pește. Și există niște valori care au fost fixate și domnului Fischler fostul comisar, i-am reproșat de multe ori că acestea nu au fost fixate conform sănătății conform normelor de sănătate alimentară, ci conform intereselor economice a celor care, ale celor care doresc să obțină profituri de pe urma utilizării peștilor din Marea Baltică, din Marea Nordică și așa mai departe. Și atunci întrebarea este dacă putem să uh, utilizăm uh, făina de pește cu un uh, mare conținut de dioxină pentru uh, păsări, de exemplu. Sau dacă nu, cumva ar trebui să scădem această valoare de referință. Și cred că e nevoie de o revizuire. Și domnul Schneider și doamna Paulsen s-au referit la alineatul 22 referitor la biogaz și au, uh, le-au pus sub semnul întrebării. Vă dați seama că eu după 14 ani de activitate în acest uh, domeniu, știu foarte multe, dar uh, astfel de lucruri nu le știu, deci nu știu nici eu totul. Am vorbit cu foarte mulți colegi din Parlamentul European, unii dintre ei uh, sunt uh, producători agricoli, unul dintre ei a fost chiar președintele Comisiei pentru Agricultură și aceștia mi-au spus, și de aceea am și uh, elaborat acest punct, că e nevoie de o coerență uh, în ceea ce privește mm, normele de igienă pentru subprodusele animale. Mai mulți colegi mi-au cerut să introducă un astfel de, o, astfel de clauză. Dacă avem niște norme foarte severe privind proteinele animale și uh, privind sterilizarea, atunci trebuie să avem aceleași reguli stricte atunci când aceste materiale intră în instalațiile de biogaz. Pentru că pentru a se preveni contaminarea mai departe. O instalație de biogaz arde la 70 de grade și s-ar putea ca această temperatură să nu fie suficientă pentru sterilizare. Eu cred că e clar acest lucru. Doamna Paulsen s-a referit din nou la interdicția privind canibalismul, pe care o susțin, după cum am spus, s-a referit și la articolul 20. Este articolul care se referă la dioxină și aici am vrut să subliniez uh, controlele. Controlele asupra alimentelor din, alimentelor din Uniunea Europeană trebuie să fie puse în aplicare de către statele membre. Statele membre, uh, le solicit eu în acest uh, paragraf, trebuie să impună și să controleze niște norme mai stricte privind dioxina, pentru că întotdeauna când au apărut probleme de dioxină, am văzut că în multe state membre nu se fac controle pentru dioxină. Deci se controlează alte lucruri, dar nu dioxina. De aceea am introdus acest aliniat. Jim, te-ai referit la faptul că nu ești convins de interzicerea anumitor tipuri de furaje. Uh, îți mărturisesc că și eu m-am gândit la asta, însă a venit vremea să o facem. V-am mai spus deja că emoția e un lucru minunat, dar nu trebuie să ne lăsăm călăuziți doar de ea. Și a nu folosi proteine animale provenite din animale sacrificate este irațional. Ai dreptate, prezentarea este uh, un lucru foarte important, pentru că tocmai pentru că este un subiect cu o încărcătură emoțională atât de puternică. Dar trebuie să fim sinceri, cred că întotdeauna cel mai bine este să fii sincer. Există părți de uh, provenite de la porci sau de la păsări care sunt uh, introduse în mâncarea pentru animale, de exemplu, animalele de casă, de companie. Uh, și Credeți oare că e normal să nu se folosească și să se arunce și pe de altă parte să cumpărăm uh, soia modificată genetic sau chiar nemodificată genetic? S-ar... Aceasta este o sursă de proteine pentru animale. În ceea ce privește carnea uh, separată mecanic, este o chestiune care ține de nivelul statelor membre, deci nu putem decât să le hărțuim în legătură cu soia, cred că soia joacă un rol foarte important în furajare, mai ales pentru animale neomnivore. Știu acest lucru, sigur, dar nu este singurul și nu avem suficiente oleaginoase în Uniunea Europeană. Dacă le folosim, preferăm să le folosim pentru combustibil. Le le plantăm, le folosim apoi ca drept combustibil pentru mașini și atunci ne rămân și mai puține ca să le dăm de mâncare la animale. Trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri. Cât timp consumăm carne, trebuie să fim conștienți de faptul că animalele respective trăiesc mult și toată lumea vrea că ele să trăiască sănătos și în mod durabil, să aibă acces la aer liber, însă oricum ar fi, au nevoie de alimente. Și cu cât trăiesc mai mult, cu atât au nevoie de mai multe alimente. Ăsta e adevărul. Deci nu cred că există vreo altă soluție. Chiar dacă aducem mai multă soia, fie modificată genetic sau nu, nu va fi de ajuns. Mulțumesc foarte mult. Sunt convinsă că cei de la Comisia vor avea niște comentarii care ne vor lumina. Mulțumesc. Mulțumesc. Am să dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Oui, merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Suntem bucuroși să ne gândim, găsim printre după masă, după ce s-a petrecut acum 25 de ani și mulțumesc doamnei raportoare. Raportul domniei sale nu este foarte critic uh, la adresa Comisiei. Noi suntem uh, în favoarea propunerilor făcute de doamna Berend pot să răspund la întrebările dumneavoastră, dar aș dori să trec în revistă diferitele puncte legate, în primul rând, de supraveghere. Noi am propus măsuri pentru reducerea numărului de teste și creșterea vârstei de supraveghere. Dorim să avem un sistem care să ne permită să continuăm supravegherea incidenței bolii acesteia asupra animalelor, asupra fermelor care au asemenea animale bolnave. Se vorbea de 66 de cazuri în 2009, în 2010 au existat 35, deci constatăm o scădere anuală a numărului de cazuri. Sperăm să ajungem la zero sau la un număr și mai redus ne dăm seama că pot exista și cazuri spontane de degenerescență cerebrală, care nu au fost corect identificate. Cazurile transmise însă prin făinurile animale nu s-au mai manifestat, iar astăzi există, nu mai există de mai bine de 10 ani animale afectate din pricina consumului de făinuri animale. Toată lumea dorește să existe eh, teste pe animale vii antemortem, teste făcute prin eh, eh, prelevare de sânge sau alte analize. Cercetătorii nu ne dau însă prea multe speranțe în acest domeniu în legătură cu fitbanul. Suntem de acord cu concluziile raportoarei. Nu se pune problema să propunem ca rumegătoarele să fie hrănite cu făinuri animale. Retrăim uh, încă sindromul din anii 90 al Uh, encefalitei spongiforme uh, bovine și nu dorim să reasistăm la o asemenea situație. Confirm și spusele doamnei Berend în sensul că laboratoarele vor putea poate pe la jumătatea anului actual să ne propună teste prin PCR care să ne permită să uh, identificăm speciile animale existente în făinuri. Deci era vorba de identificarea speciilor fără de care nu putem propune uh, folosirea încrucișată a făinurilor uh, animale. Vor fi controlate și importurile pentru ca faimosul parametru magic 100, cele 103 grade să fie respectate în privința uh, uh hrane importate din țări terțe. Nu dorim să ne aliniem la poziția Organizației Mondiale a Sănătății Animale, Sperăm însă ca într-o zi să fie revizuit atestatul privitor la bovine, materialul cu riscuri specifice trebuie distrus și se pare că țesuturile din eh, folosite la teste eh, trebuie distruse nu e prea clară soluția în acest uh, caz. Noi suntem pentru uh, distrugerea totală a intestinelor, în ceea ce privește cercetarea. Se pare că, într-o bună zi, se va putea ajunge la o rezistență genetică a caprinelor. În privința bovinelor lucrurile sunt mai puțin clare, în privința caprinelor se pare că într-un viitor va putea fi pusă în evidență această rezistență genetică. Se fac cercetări în Cipru în acest sens, iar rezultatele vor apărea probabil în 2012. Din păcate, cercetările sunt mai dificile în privința uh, bovinelor pentru a uh, se ajunge la această rezistență uh, genetică, la încrucișarea animalelor, încât aceasta să fie obținută, mai ales la bovinele tinere. În ceea ce privește controlele oficiale, Împărtășim uh, punctul de vedere al doamnei Paulsen în ceea ce privește controlele alimentare, care nu sunt poate suficient de armonizate între statele membre. Co- colegii de la Oficiul Alimentar Veterinar au subliniat existența unor lacune în controlele efectuate în întregul lanț alimentar sigur, în ceea ce privește bolile plantelor, bolile animalelor, igiena necesară, toate aceste chestiuni sunt legate și de problemele financiare. O serie, multe guverne au o situație financiară dificilă și este greu să practice din păcate, cum e situația în Grecia, în Portugalia, ă, controle în întregul lanț ă, alimentar. Prin intermediul rapoartelor, ă, prin intermediul tribunalelor, prin programe de formare la care ne gândim, Încercăm să sensibilizăm statele membre în așa fel încât să ele să-și organizeze mai bine sistemul de control al lanțului alimentar. În ceea ce privește uh, encefalita spongiformă uh, bovina, am considerat uh, în acord cu comisarul care e în 2000, să facem presiuni de, în privința controlelor uh, exercitate în uh, statele membre și cel puțin în cazul statelor uh, vechi uh, ale Uniunii, controlele sunt foarte riguroase în ceea ce privește dioxina prezentă în făinurile de pește. În făina de pește aș dori să insist asupra faptului că există limite în ceea ce privește prezența dioxinei, limite foarte stricte, aș spune cele mai stricte din lume, au fost revizuite în uh, lumina diferitelor opinii științifice și rapoartelor în uh, domeniu, Suntem însă foarte atenți cu această problemă legată de prezența dioxinei criza recentă, la sfârșitul anilor 2010 și 2011 în Germania ne-a reamintit toate aceste lucruri și chiar dacă nu se cunoaște încă originea uh, acestei uh, situații, după câte știu eu cel puțin, uh, vreau să subliniez că avem normele cele mai stricte existente în acest domeniu. Există sisteme de decontaminare, mai ales a proteinelor din pește în untura de pește, dar în făinele, făina de pește nu putem, de, nu, nu putem să o decontaminăm, să eliminăm dioxina prezență, prezentă în făina de pește, așa cum o putem face din uleiurile, din untura de pește. Știm că făina de pește este o sursă importantă de proteine, chiar dacă trebuie să fim atenți la faptul că folosirea peștilor pescuiți pentru a hrăni uh, animalelor poate sărăci uh, resursele maritime. Am fi mai degrabă în favoarea folosirii făinurilor animale ca surse de proteine, nu pentru rumegătoare, ci pentru alte specii de animale. Poate că uh, ar trebui să folosim mai puțin uh, soia modificată genetic în unele țări, în ceea ce privește cohortele și sacrificarea lor. Eh, am propus un sistem prin care animalele dintr-o cohortă în care a existat un animal contaminat cu eh, encefalită spongioasă eh, bovină, dacă animalele bolnave nu au putut fi sacrificate imediat, am spus că cel puțin vacile de lapte uh, pot fi lăsate în viață, își pot continua producția, iar la sfârșitul vieții s-a propus ca aceste animale să fie introduse în costum, o consum, sigur, după efectuarea unor teste. Nu dorim ca la sfârșitul carierei de producție a animalelor să le distrugem și să le incinerăm, așa cum s-a procedat în cazul celor bolnave de ESB. De fapt, situația se referă la puține animale, pentru că, așa cum am spus, au existat din ce în ce mai puține cazuri și, deci, din ce în ce mai puține cohorte care ar trebui sacrificate. Știm că doamna Berend se ocupă de toate aceste chestiuni. Avem o poziție oarecum divergentă cu dânsa. Avem un program destinat reducerii deșeurilor de animale multe sunt uh, din aceste deșeuri sunt distruse, chiar dacă pot fi încă uh, consumabile. Și dacă ne referim la această carne uh, separată mecanic, nu avem chiar aceeași poziție obținerea cărnii separate mecanic nu conduce la obținerea unor produse eh, de înaltă calitate. Proteine care din punct de vedere sanitar sunt eh, consumabile, pot fi eh, obținute așa, dar trebuie luate măsuri împotriva contaminării cu salmonelă condițiile trebuie să fie foarte stricte, sigur nu se pune problema aceasta în cazul bovinelor. Totuși, această carne separată mecanic e o sursă de proteine. Și nu trebuie să pierdem aceste proteine. În general, într-o carcasă indiferent de ce animal, 45% din carcasă uh, este destinată consumului uman și 55% din carcasă este destinată uh, hrănirii animalelor sau uh, deșeuri care iau forma unor composturi, fertilizanți și așa mai departe. Deci, 55% e mai mult decât jumătate din carcasa unui animal. Dacă am putea să mai obținem de aici câteva uh, procente care să meargă în consum, sigur, uh, obținând uh, nu proteine de înaltă calitate, dar totuși niște proteine, trebuie să avem în vedere și această posibilitate, fără să interzicem automat carnea separată Uh, mecanic. Dacă se ia o hotărâre în acest sens, ne vom supune. Uh, este un produs uh, destinat și exporturilor din Uniunea Europeană spre terțe țări. Multe țări terțe cumpără cantități destul de importante de carne separată mecanic și pentru Uniune este o resursă economică importantă. Doamnă președinte, acestea sunt comentariile mele și închei fericitând-o pe doamna Ruth Berend pentru raportul prezentat. Mulțumesc, domnule. Doamnă raportoare, doriți să adăugați ceva? Ich habe eigentlich zum Abschluss Mulțumesc. În încheierea discuției noastre de astăzi vreau doar să mulțumesc pentru timpul pe care l-am uh, primit. Nu e un lucru de la sine înțeles la noi în comisie. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru primele răspunsuri, pentru prima parte a colaborării noastre și sper că vom reuși să ne întâlnim și în următoarele săptămâni. Sigur că nu suntem uh, într totul de acord cu domnul Pudle în ceea ce privește Uh, distrugerea cohortelor. Nici cu domnul Schnellhardt nu sunt în totalitate de acord, dar vom vedea cum reușim să ajungem la un, uh, la un compromis, la un consens. Dacă numărul de cazuri va scădea, poate că vom putea să facem uh, ceea ce propuneți. Domnule Pudle, deja există posibilitatea de a utiliza laptele în continuare. De exemplu, um, vacile de lapte pot să uh, laptele provenind de la ele poate să fie utilizat. Um, dacă se face o cerere, dacă țara respectivă nu vrea să facă această cerere, e treaba lor. Deci sunt oarecum de acord cu dumneavoastră. În principiu nu sunt de acord în ceea ce privește carnea separată mecanic. Știm că în perioada de epidemie SP exista un risc de sănătate, unul potențial, nu știam exact. În momentul respectiv am insistat ca numai uh, carnea Uh, din, uh, din, uh, din mușc să fie utilizată. deci, coloana vertebrală, măduva, nu putea să fie utilizată pentru că era considerată material de risc și recent s-au schimbat lucrurile și s-a ridicat din nou vârsta de testare. În ceea ce privește carnea separată mecanic, uh, pericolul este că întotdeauna există posibilitatea să uh, se uh, găurească osul și să se facă o contaminare de la, de la măduva osoasă. Um, domnul Pudle, vă rog să-i spuneți domnule Schnellhardt că nu e deloc ceva neobișnuit. Deci, foarte adesea, în carnea separată mecanică apar și bucăți de os Domnule Pudle, eu vă respect atunci când uh, apreciați situația privind piața europeană, dar acest uh, procent uh, suplimentar, eu nu știu dacă chiar joacă un rol atât de important în exporturile noastre. Nu, nu cred că e un uh, semn bun. Și dacă reușim să impunem o, o etichetare, ceea ce mi-am dorit întotdeauna, și să apară foarte clar pe etichetă, nu oarecum vag, cum e astăzi, ci să apară clar. Um, a fost, uh, acest produs e obținut din carne separată mecanic, ca oamenii să înțeleagă foarte bine despre ce e vorba. Și vreau să vă spun că foarte puțini oameni vor cumpăra așa ceva și ar trebui să fie etichetate uh, lucrurile ca și în alte, ca și pe alte etichete de uh, alimente. Cred că ar, ar fi bine, ar fi bună această etichetare și aceasta va rezolva problema. Eu nu cred că dumneavoastră chiar credeți că um, acest, uh, acest deșeu poate să fie utilizat pentru oameni. Poate să fie utilizat pentru producerea de făină animală, uh, cred, dar uh, e vorba de uh, părțile de carne, nu de oase, care rămân. Deci carnea separată mecanic uh, dacă nu putem să o interzicem, atunci trebuie să existe o reglementare foarte strictă și o etichetare corespunzătoare. Mulțumesc foarte mult, doamna raportor. Vă amintesc că depunerea amendamentelor se face până pe 19 aprilie la prânz. Vom vota în comisie pe 24 mai și în iulie în plenară. Ne vedem mâine.